Dear colleagues, if you want to take your places, we can make a, a start. Dragi colegi, dacă vreți să luați loc pentru a începe, fără îndoială colegii ni se vor alătura, dar cred că este important să vorbim. Dragi membri, dragi oratori, domnilor și domnilor, e o plăcere să vă urez bun venit la această audiere pe subiectul parchetului european, EPPO. Avem reprezentanțe Eurojust alături de noi, domnul Ari Inzerman, directorul adjunct pentru justiție și uh, aplicarea legii din țările de jos și reprezentantul președinției neerlandeze, doamna Ingeborg Grasle, președintele uh, Comisiei Econ. Bine ați venit alături de noi pentru a discuta acest dosar. Colega mea, Silvi Van Kapman, un membru activ al Comisiei LIPE pe acest dosar. Domnul Nicolas Francin, reprezentant al președinției neerlandeze, care conduce grupul de lucru pentru regulamentul PPO și doamna Alexander Schroeder, reprezentanta Comisiei Europene în calitate de director interimar al Criminal Law and Justice. Avem de asemenea un grup de jurnaliști austrieci în sală, cărora le urăm bun venit. Sunt prezenți aici ca invitați ai colegului nostru Heinz Becker. Sunt sigur că vom avea un eveniment foarte interesant pentru dumneavoastră astăzi. Poate nu la fel de interesant uh, precum îl veți prezenta dumneavoastră în presă, dar ne străduim cât putem. Dragi colegi, pentru Parlament, instituția PPO este foarte importantă pentru a avea un spațiu um, de justiție și libertate și pentru a combate infracțiunile fiscale și frauda în Uniunea Europeană. De aceea avem genul acesta de audieri. La adoptarea propunerii Comisiei în iulie 2013, Parlamentul a cerut Consiliului să garanteze transparența și legitimitate democratică, păstrând Parlamentul um, la curent și luând în considerare pozițiile sale. Acestea sunt condiții esențială pentru a avea avizul și acordul Parlamentului pe regulamentul EPPO. În acest sens, în martie 2014 și în martie 2015 am adoptat două rezoluții în care am subliniat nevoia unui EPPO independent și eficient care să asigure protecția dreptului la apărare și care să facă o diferențiere clară între competențele EPPO și cele ale autorităților naționale. În acest sens, vreau să vă spun că EPPO ar trebui să aibă competențe pentru fraude împotriva intereselor financiare UE, care se regăsesc în directiva privind combaterea fraudei și anume în directiva PIF. Adoptarea acestei directive este o precondiție pentru adoptarea regulamentului privind EPPO. După cum mulți dintre dumneavoastră știu, negocierile EPPO în cadrul Consiliului sunt în derulare și Consiliul a adus modificări importante la propunerea Comisiei. EPPO-ul este o structură colegială Uh, incluzând un procuror european din fiecare stat membru, structurat sub formă unei camere naționale, care vor avea legături cu serviciile de procuratură națională. Vom avea o dezbatere privind competențele PPO în prima sesiune și cum putem aborda eficient fraudele financiare PIF. Aceasta este o poveste de succes. Aspectele judiciare și combaterea infracțiunilor sunt esențiale pentru a garanta respectarea drepturilor fundamentale și pentru garanțiile procedurale a suspecților și persoanelor acuzate în procedurile penale. Chestiune care a fost o mare prioritate în comisia noastră libe. Dragi colegi, legăturile dintre PPO, Eurojust și OLAF sunt extrem de importante Trebuie să existe o diferențiere clară a rolului pe care aceste trei agenții îl au în protecția intereselor financiare. Trebuie de asemenea să existe legături puternice între acestea pentru a garanta eficacitatea luptei împotriva infracțiunilor financiare, PIF. Acesta este subiectul celei de-a doua sesiuni. Pentru Parlament, Regulamentul EPPO oferă un cadru coerent pentru persoanele suspectate și acuzate pe baza uh, cadrului UE și a drepturilor procedurale în proceduri penale. Dreptul la o cale de atac judiciară trebuie să existe și de aceea orice decizie luată de MPPO trebuie să fie supusă revizuirii judiciare în instanțele competente. Desemnarea acestor instanțe, instanțe ale statelor membre sau Curtea de Justiție UE, este o chestiune complexă, știm cu toții asta, uh, lucru care va fi discutat de experți astăzi în sesiunea finală. Prin urmare, cu mare plăcere orez bun venit reprezentantului președinției neerlandeze, care va fi prezent pe durata reuniune, domnul Ari Izerman, care este director general adjunct pentru Administrația pentru Justiție și uh, Implementarea Legii și reprezintă aici țările de jos și președinția neerlandeză. Primul vorbitor, vă rog, aveți cuvântul 10 minute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult domnule președinte, stimați deputați, domnilor și domnilor. Aș dori să-mi încep o scurtă prezentare introductivă în cadrul acestei audieri, prezentând scuzele noastre pentru faptul că ministrul Van der Stör, președintele actual al Consiliului JAI, nu a putut, din păcate, să participe la acest eveniment datorită unor obligații urgente la Haga. Acum, în ceea ce privește primul subiect al audierei de astăzi, și anume EPPO, vreau să vă informez că președinția neerlandeză a făcut eforturi maxime pentru a înregistra progrese concrete pe durata negocierilor, pornind, sigur, de la activitatea desfășurată sub președințiile anterioare. Și, dacă îmi dați voie, aș putea adăuga cu modestie că am înregistrat un succes destul de important. Pentru început, am ajuns la un aproape acord în ceea ce privește partea financiară și dispozițiile generale în pregătirea Consiliului JAI, care, va, care a avut loc pe 11 martie și am avut o dezbatere pe politici foarte importantă cu privire la sensul uh, sintagmei cheltuieli operaționale cu ocazia respectivă. După acest Consiliu JAI, am discutat în mod intens sistemul de gestionare a cazurilor EPPO, diferitele dispoziții privind protecția datelor, care au fost aliniate la pachetul actual privind protecția datelor, precum și alternativele la instrumentalizarea în instanță, subiect uh, care anterior era denumit tranzacții. Chestiunea protecției datelor este o chestiune extrem de complicată, având în vedere poziția unora dintre statele membre care sunt preocupate de posibilitatea unui conflict între normele privind protecția datelor pentru EPO pe de o parte și dispozițiile din uh, legislația procedurală penală națională pe de altă parte. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a găsi o soluție în acest sens, însă chestiunea aceasta s-ar putea să necesite discuții suplimentare la nivel politic, înainte să putem trece mai departe. Cel puțin cum par să fie lucrurile structurate în prezent. După Consiliul JAI de pe 9 iunie, unde vom prezenta ce vom reuși să finalizăm până la data respectivă, le vom prezenta ministrilor ca o abordare generală parțială și apoi următoarea președinție, cea slovacă, trebuie să încerce să finalizeze negocierile. Este important să nu uităm că vorbim despre un dosar extrem de complex, cu poziții divergente și cu un interes foarte puternic la nivelul statelor membre. Parlamentul și de asemenea la nivelul Parlamentului European și Parlamentelor Naționale. Nu cred să vă surprindă faptul că Parlamentul nostru neerlandez urmărește îndeaproape dosarul și tocamdată are o poziție destul de critică în ceea ce privește existența unui parchet european. În acest sens, aș vrea să vă spun că activitatea la nivelul Consiliului se desfășoară în, uh, într-o atmosferă bună, în o sub formă de cooperare pentru a crea un parchet european care să permită participarea unui număr cât mai mare de state membre. După părerea președinției, acesta este un element esențial dacă vrem să avem un parchet eficient și credibil. Și este extrem de important dacă vrem să oferim un răspuns ferm împotriva fraudei UE. Rolul EPPO trebuie să fie, să fie unul extrem de important. Vreau să vă garantez că toate delegațiile au studiat îndeaproape rezoluțiile Parlamentului European, toate delegațiile din Consiliu și recomandările sale au fost avute în vedere pe durata negocierilor. Cred că aveți o imagine de ansamblu bună în ceea ce privește evoluția lucrurilor sub cele șase luni, eh, pe durata celor șase luni sub președinție neerlandeză și vreau să vă spun că îmi face mare plăcere să fiu astăzi aici. Este o audiere extrem de interesantă și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Trecem acum la sesiunea 1 a audierii noastre, unde vom vorbi despre competențele PPO în abordarea fraudelor PIF. Începem cu primul pane, panel și am să dure, urez bun venit doamnei Ingelborg Grasle, care este președintele Comisiei Econ. Uh, aveți cuvântul, 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, Vreau să vă mulțumesc pentru că ați introdus acest subiect așa de important pe ordinea de zi. După părerea mea, discuția aceasta va putea genera succesul final. Felicitări președinției neerlandeză. Știm că vă implicați extrem de intens în acest sens și fără asta nici nu am fi reușit să ajungem unde suntem. Prin urmare, mă bucur că ne-ați spus că vă doriți să Uh, vedeți finalizarea negocierilor sub președinția slovacă. E o veste foarte bună pentru noi toți, pentru că de ani de zile noi urmărim acest obiectiv și e important să ne asigurăm că lucrurile se desfășoară așa. Mulțumesc! Am și sprijinul Comisiei uh, Control Bugetar în acest sens. Există o procedură de codecizie, există o coparticipare la negocieri cu cele două colegi ale mele. Avem regulamentul EPO și directiva PIF. Prin urmare, Cu ajutorul acestor instrumente ne putem ocupa de combaterea fraudelor la adresa intereselor financiare. Directiva PIF se ocupă de aspecte relevante pentru Procuratura Europeană. Există articolul 17.1 unde se vorbește despre faptul că cele două acte sunt legate între ele. Consiliul dorește să uh, se ocupe de directiva PIF, dar noi credem uh, singur, dar noi credem că asta intră în procedura de codecizie și e foarte important să ne apărăm uh, prerogativele. În ceea ce privește raportorii pentru directiva PIF, este important uh, să păstrăm această separare în regulamentul EPO nu trebuie să existe dispoziții care au legătură cu competențele materiale ale directivei PIF. Ne bucurăm că ne-ați prezentat această propunere, chiar dacă vrem să organizăm mult mai bine parchetul european și ne-am dorit să ne apropiem mai mult de propunerea Comisiei. O propunere mult mai logică în ceea ce privește propunerea, prin comparație cu propunerea pe care am primit-o de la Consiliu, care a durat deja destul de mult până s-a structurat. Este vorba de cooperarea dintre autoritățile naționale și EPO, lucru foarte important pentru că acestea nu trebuie să rămână izolate în viitor în lupta împotriva fraudei fiscală. Acesta este un aspect foarte important pentru comisia noastră, pentru că țarele membre, după părerea noastră, deocamdată nu s-au arătat prea motivate în lupta împotriva fraudei europene. Însă există o problemă care ne preocupă și anume complexitatea dispozițiilor privind EPO cu toate elementele sale secundare numeroase. Articolele 17, 18, 20, 22a sunt destul de problematice. La fel și 23b, care consfințește faptul că EPO nu este responsabil de toate cazurile în care dauna depășește dauna financiară cauzată la nivel european. Deci nu se poate aplica în cazul proiectelor cu o rată de finanțare de 50% sau mai mică sau în cazurile de contrabandă, pentru că în acest caz volumul este inferior cotei naționale și la fel și în cazul TVA-ului există controverse la nivelul uh, EPO, deși TVA-ul reprezintă o parte destul de importantă în bugetele naționale. Apoi, mai există o altă problemă și anume conexiunile naționale. Procuratorii europeni, procuratorul european nu se poate ocupa doar de e, cazurile din propria sa țară membre. Deci trebuie să existe o bună repartizare a cazurilor și procuratorii europeni ar putea să ceară procuratorului șef să transfere un caz de la un coleg la altul, lucru care ar putea să uh, faciliteze cooperarea în sistemul european. În ceea ce privește directiva PIF, să vedem care este situația. Am încercat să ducem lucrurile mai departe, mm, se întâmplă mm, lucruri bune, există un punct care deocamdată a rămas în suspensie, TVA-ul. Țările membre rezistă la acest subiect, dar noi insistăm. Elementele semnificative ale directivei sunt definiții comune ale intereselor financiare UE, ale subvențiilor și contractelor, reciclarea banilor murdari, utilizarea abuzivă de membre, corupție activă, pasivă și implicarea funcționarilor publici. Apoi, există și alte elemente foarte importante, cum ar fi standardele minime pentru sancțiuni, prescripțiile extinctive, pragurile și o serie de alte norme similare. În ceea ce privește TVA-ul, există o poziții divergente. Noi am vrea ca TVA-ul să fie inclus în uh, cazuri în care sunt implicate cel puțin două țări și dauna este de cel puțin 100.000 de euro sau când este implicat un stat european sau când uh, este implicat un funcționar public. Consiliul se opune însă. Dacă confruntăm, dacă comparăm PIF și EPO, vedem că e destul de dificil să combați frauda, pentru că, după părerea noastră a Comisiei Cont, va exista o fragmentare a acestor eforturi la mai multe niveluri. Pe de o parte avem modificarea temeiului juridic, se trece de la articolul 325 la articolul 83 și în Comisia Libe se vorbește despre asta, deci se trece la uh, cooperare judiciară ca temei juridic. Dacă am fi păstrat ca bază 325, toate statele membre ar fi putut să rămână fără opt-out, dar acum există trei țări care au un opt-out. Prin urmare, pe viitor vom avea dispoziții diverse în funcție de stat membru pentru combaterea fraudei. Eu cred că pentru contribuabilii europene aceasta este o veste destul de proastă. Așteptăm noua directivă, dar avem vechea directivă care este în continuare valabilă pentru cele trei state membre și avem o altă directivă nouă pentru cele 25 de state membre, celelalte 25. Apoi, Există țări care nu vor adera la EPO, deci o nouă fragmentare. Mai există și o fragmentare instituțională care deja se conturează, să ne gândim de exemplu la OLAF. După părerea mea, există mai multe cerințe care ar trebui să fie, sau mai multe semne de întrebare care ar trebui să-și găsească răspunsul. Cum va funcționa OLAF pe viitor, având în vedere că în statele membre UE vor exista două temeri juridice diferite pentru a apărea interesele financiare UE? OLAF, cum va interveni în cazurile transfrontaliere? cum ar fi, de exemplu, în cazul Regatului Unit sau al unei alte țări care are un opt-out și care se bazează pe Convenția din 1995 sau Belgia, care are noua directivă PIF. La fel și pentru EPO. Ce va face OLAF când în anumite țate membre va exista OLAF și în altele nu? Și aici cazurile transfrontaliere sunt destul de problematice. Și în încheiere, care va fi impactul acestor decizii asupra organigramei? Eu cred că trebuie să mai facem eforturi pentru a clarifica toate aceste aspecte, însă în încheiere aș vrea să spun un aspect pozitiv. În ceea ce privește cooperarea fundamentală dintre EPO și OLAF, noul text din martie pentru articolul 57a este mult, mult îmbunătățit pentru că OLAF poate să-și păstreze dreptul de inițiativă uh, de anchetă atunci când EPO nu intervine și va, exist, va avea loc o mare reformă a regulamentului OLAF. Prin urmare, trebuie să reformăm procedurile și să ne gândim la poziția generală OLAF. Și apoi avem cauza Taric, foarte importantă, care oferă mare sprijin în ceea ce privește negocierile pe directiva PIF. Prin urmare, nu pot să spun că am o abordare pesimistă în ceea ce privește chestiunile controversate sau rămate în suspensie cu privire la directiva PIF, dar aș vrea să rog Consiliu ca aspectele care deja se bucură de sprijin, cum ar fi TVA-ul, să nu fie redeschise, să nu redeschidem toate subiectele de discuție, pentru că dacă nu, repornim din nou de la zero și nu e o idee bună. EPO, OLAF și Eurojust reprezintă un triunghi extrem de complex. Trebuie să discutăm, să se discute despre acest lucru în Consiliu, trebuie să ne asigurăm că nu vor fi utilizate resursele într-un mod uh, necorespunzător, pentru că resursele nu trebuie să fie irosite. Comisia pentru control bugetar sigur că este dispusă să contribuie, dar acum mingea este în terenul Consiliului. Mulțumesc. Unele dintre aspectele prezentate de dumneavoastră vor, își vor primi răspunsul din partea doamnei Silvi von Kaufmann, care va vorbi în numele domnului Lopez Aguilar, care este coraportor pentru LIBE pe directiva PIF. Silvi von s-a implicat destul de puternic în acest uh, dosar. Ai cuvântul, Silvia, 10 minute. Recht herzlichen Dank, Claude. Recht Mulțumesc foarte mult, Claude. Coraportorul pentru directiva PIF, domnul Lopez Aguilar, nu a putut să fie alături de noi astăzi. Așa că voi uh, spune câte ceva legat de directiva PIF, mai ales din perspectiva grupului nostru statele membre și instituțiile europene, de fapt bugetul european, pierd bani din cauza fra- fraudei cu TVA, foarte mulți bani în fiecare an. Doamna Gresle a spus că avem într-adevăr convenția în ceea ce privește protejarea intereselor financiare din 1995, uh, dar este nevoie încă de reguli care să ajute la lupta împotriva spălării de bani, TVA și um, corupției. Există și neajunsuri în ceea ce privește sistemele noastre de control. Nu se face un schimb suficient de informații la nivel transfrontalier nu se face schimb de informații nici între autoritățile fiscale. Și cine duce tot greul, contribuabilii, întreaga societate plătește, având în vedere contextul. Nu putem înțelege cum se face că negocierile uh, în ceea ce privește cooperarea în materie penală pentru protejarea intereselor financiare au fost suspendate. Acest lucru nu este în interesul cetățenilor Um, este vorba despre oameni care muncesc foarte mult și se așteaptă ca Uniunea Europeană să acționeze în interesul lor. Trilogurile în ceea ce privește directiva PIF au, uh, durează deja de 2 ani și doresc să reliefez câteva aspecte destul de importante pentru grupul nostru. Din capul locului a fost o prioritate pentru noi să avem reguli europene în ceea ce privește sancțiunile penale atunci când vine vorba despre uh, frauda cu fonduri europene. Este vorba despre reguli puternice, întâi de toate. Trebuie să existe o legătură între directiva PIF și uh, directiva pentru EPPO. Ne dorim un parchet european, dar trebuie să existe o bază pentru competențele sale dinainte ca acesta să fie format. Trebuie să definim infracțiunile pentru care este competentă această nouă autoritate. Apoi, adoptarea directivei PIF este o condiție pentru um, înființarea acestui parchet. Grupul nostru a fost întotdeauna pentru includerea TVA în cadrul surselor uh, pentru bugetul uh, european, surselor de finanțare pentru bugetul european, după cum a spus și doamna Gresle. Nu vorbim aici doar despre interesele financiare ale Uniunii, ci și despre resursele noastre financiare. În 8 septembrie, Curtea de Justiție a dat o hotărâre prin care a spus că este o legătură directă între Uh, TVA și uh, interesele financiare ale statelor membre. De aceea trebuie ca TVA-ul să fie inclus în directiva PIF, astfel încât un viitor parchet european să aibă competența de a investiga aceste infracțiuni. Și având în vedere această hotărâre pe care am menționat-o, mi se pare surprinzător faptul că uh, statele membre nu au dat dovadă de flexibilitatea necesară. Uh, în al doilea rând, în directiva PIF ar trebui să fie incluse penalizări minime cu forță obligatorie pentru anumite infracțiuni. Uh, Parlamentul a sprijinit această propunere în raportul său, sentințele minime. Ele există deja pentru traficul de ființe umane, de exemplu. Doamnelor și domnilor, acestea sunt cele mai, puncte, cele mai importante puncte, după părerea grupului nostru. Trebuie să luptăm împotriva criminalității organizate, să fim foarte hotărâți și cred că putem să luptăm și acest pe palier al uh, uh, fraudei și uh, fraudei cu TVA. Și ne, ne luăm angajamentul în sensul acestui obiectiv. Îți mulțumesc, Silvia acum domnul Nicolas Franzen va interveni din partea um, uh, președinției neerlandeze. Aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația adresată președinției olandeze de a participa la această audiere. Voi spune câteva cuvinte legate de competențele parchetului european. Eu, în momentul de față, mai sunt președinte încă 47 de zile a grupului de lucru Copen. Voi spune de la început că președinția olandeză a tratat câteva subiecte importante de la 1 ianuarie încoace, dar nu și articolele referitoare la competența parchetului european. Acesta este un subiect care a început să fie tratat înainte de președinția noastră. Textul actual referitor la competența EPO, îl veți găsi în documentul cu cota 155100 15 Acesta se bazează pe ideea unor competențe partajate între EPO și parchetele naționale. Aici ne-am bazat pe niște considerații practice, în mare parte. Ar dura prea mult dacă fiecare cauză instrumentată de un uh, procuror local ar fi transferată la EPO. Mai ales dacă acest procuror poate să uh, instrumentalizeze cazul singur. De la începutul unei anchete este greu să știi dacă, acesta, dacă aceasta intră sub competența PIF sau se referă doar la competența națională sau dacă se stabilește că, că este de competență PIF, atunci nu are sens ca investigația deja începută să fie abandonată și transferată la EPO. De asemenea, infracțiunile uh, minore ar trebui să fie luate în seamă. În statele membre există mii de cazuri de uh, contrabandă cu cantități mici de alcool în fiecare an. Vodka, Uh, este uneori traficată, este uh, subiectul, adică este adusă la, la granița între Rusia și Belarus. Uh, și acesta afectează interesele europene, deci ar putea să intre sub competența PIF, dar ar fi foarte ineficient ca aceste cazuri să fie transferate la EPO. Există și alte infracțiuni vamale care nu se pretează unor proceduri prelungite. Toate aceste uh, argumente vin în favoarea competențelor partajate între EPO și parchetele naționale. Cu toate acestea, EPO va fi uh, cel care va avea competența prioritară în instrumentalizarea cazurilor PIF. EPO va fi informat de toate cazurile acestea din statele membre și va hotărâ dacă le va prelua sau nu. După cum se vede la articolul 20, există și excepții. Mai ales în ceea ce privește caz, cazurile uh, referitoare la um, prejudicii aduse bugetului european de mai puțin de 10.000 de euro. Decât dacă nu există, decât dacă există uh, repercusiuni la nivel european sau subiecții sunt uh, oficiali europeni. EPO are deci dreptul de a uh, prelua toate cauzele importante PIF. Președinția este convinsă că această soluție garantează un sistem eficient și echilibrat de competențe, în care EPO păstrează controlul global și poate să monitorizeze toate cazurile PIF, putând în același timp să se concentreze pe, toate, pe cazurile cele mai grave. De aceea și statele membre pot alege să instrumentalizeze aceste cazuri PIF în, printr-o altă modalitate, de exemplu prin sancțiuni administrative, dacă se dovedește că aceasta este mai eficientă. În ceea ce privește uh, competențele rațiune materie ale EPO, după cum a spus și doamna Gresle deja, articolul 17 stabilește că, odată adoptată directiva PIF și odată pusă în aplicare, aceasta va defini competențele EPPO. Astfel, parchetul european va avea competențe în ceea ce privește um, uh, materia penală, în măsura în care sunt afectate interesele Uniunii Europene, fraudă cu fonduri europene, uh, inclusiv fraudă comisă de către organizații criminale, uh, infracționale. Infracțiunile care au uh, o legătură, uh, care au legătură între ele, sunt și ele, uh, intră în câmpul de acoperire a acestei directive. La articolul 20, alineatul 3, scrie că EPO este competent dacă sancțiunile sunt egale sau mai mari sau dacă, după cum a spus și doamna Gresle deja, prejudiciul la adresa intereselor Uniunii Europene nu depășește uh, prejudiciul adus unei alte victime, lucru care este relevant uh, uh, în ceea ce privește includerea TVA aici sau nu. Este foarte important să știm că în caz de dezacord între EPO și autoritățile naționale, atunci autoritățile naționale vor avea ultimul cuvânt. În ceea ce privește frauda TVA și includerea sa în directiva PIF, ca să-i răspund doamnei Gresle, nu am hotărât încă. Totuși, am avut trei reuniuni tehnice pentru a putea găsi o soluție și vom prezenta pe 9 iunie la Consiliul JAI concluziile acestor reuniuni tehnice. Dorim să avem o bază pentru reînceperea negocierilor cu Parlamentul European. În același timp, trebuie să fim și precauți. Trebuie să vă spun că acum a devenit clar că uh, există rezerve mari în rândul statelor membre în ceea ce privește includerea fraudei TVA în directiva PIF. Dați-mi voie să subliniez că acele state membre care se opun nu sunt în dezacord cu nevoia de a lupta împotriva fraudei cu TVA, însă sunt de părere că există metode mai eficiente de a combate frauda cu TVA de obicei printr-o combinație de uh, drept penal și uh, contencios administrativ. Vă mulțumesc, domnule președinte, în încheiere și le mulțumesc și colegilor pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la prezentarea finală din prima rundă, care va fi făcută de către reprezentanta Comisiei Europene, doamna Alexandra Jur Schröder, care este director interimar pe drept penal de la DG Justice. Doamna Schröder, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult că ați dat Comisiei ultimul cuvânt în această rundă de discuții. În mod normal, noi vorbim primii, dar acum se pare că avem un avantaj și putem să tragem concluziile la această discuție. Și uh, e foarte bine că unele dintre uh, ideile mele au fost deja preluate de colegii dumneavoastră, deci voi încerca să vă spun ceva ce n-ați mai auzit. Mă voi concentra pe competența de drept material a EPO și înainte de asta doresc să vă amintesc ceva. S-a vorbit despre competența exclusivă sau cea complementară. Comisia a pornit de la ideea competenței exclusive a EPO în propunerea sa inițială. Poate că am fost prea optimiști gândindu-ne că acest concept va fi acceptat și sunt de acord cu rezervele doamnei Gresle. Propunerea de acum nu face nici de cum lucrurile mai ușoare deși aceasta a fost discutată cu Consiliul îndelung și am luat în seamă și argumentele Consiliului. În ceea ce privește competențele materiale ale, parchetului european, poziția noastră este că aceste competențe trebuie să se bazeze pe directiva PIF și că nu trebuie să avem o listă de infracțiuni în regulamentul EPO, pentru că există această uh, această legătură încrucișată și am avut și discuția cu statele membre dacă nu cumva ar fi mai bine ca uh, trimiterea să se facă în regulamentul EPO sau chiar în directiva PIF să se, să se pună acest lucru, dar rezerva a rămas în sensul încălcării tratatului. Ne întrebăm dacă nu cumva uh, se încalcă tratatul făcând acest lucru. După, după părerea noastră, nu există niciun obstacol juridic în a avea o directivă care să definească competențele EPO. Doamna Kaufman a spus că avem nevoie de un cadru european pentru uh, infracțiunile PIF. Sunt de acord, tocmai de aceea am și propus directiva acum patru ani, pentru că avem nevoie de un cadru legislativ modern pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Și asta se referă la vreo câteva aspecte pe care le voi trece în revistă acum. Întâi de toate, lucrăm la un instrument de drept penal care are acum 21 de ani, este directiva PIF din 95. E ce e puțin depășită, mai ales în ceea ce privește instrumentele tehnice și juridice. Avem nevoie de o definiție clară a infracțiunilor, și trebuie să vedem cum comportamentul penal, cum a evoluat comportamentul penal încă de la prima directivă PIF. De asemenea, este foarte important să definim clar noțiunea reprezentanților oficiali sau uh, funcționarilor publici, pentru că uneori se spune că aceste infracțiuni sunt comise de către uh, funcționari publici. Regulile în ceea ce privește sancțiunile, acestea sunt foarte importante în dreptul penal. În propunerea sa, Comisia a propus, a sugerat să se introducă sancțiuni minime, dar mi se pare că acest concept a venit puțin cam prea devreme pentru gustul uh, Parlamentului și cel al Consiliului. După părerea noastră, e păcat, pentru că acestea au un efect disuasiv foarte bun. Un punct foarte important pentru noi este faptul că această decizie uh, prevede reguli în ceea ce privește prescripția. Este o chestiune nouă în uh, dreptul comunitar penal și nu facem acest lucru pentru de dragul de a fi inovator, ci pentru că avem nevoie de reguli foarte clare. Directiva PIF include o listă de infracțiuni preia uh, definiția din Convenția PIF a fraudei și include și un nou concept, activități frauduloase, care, include delapida, care includ delapidarea, de exemplu, este definită și noțiunea um, funcționarului public care manevrează bani publici și se mai referă și la alte infracțiuni, de exemplu spălarea de bani sau corupția, care merg mână-mână cu frauda aceste infracțiuni afectează interesele financiare ale Uniunii. Asta înseamnă cheltuieli și venituri, ca să vă ofer un cadru um, cuprinzător. Nu vreau să vă țin acum un curs în ceea ce privește TVA-ul, pentru că s-a vorbit deja despre asta. Uh, majoritatea antevorbitorilor mei au adus vorba de TVA, dar cred că e foarte important uh, să spun că în ce ne privește pe noi la comisie, frauda cu TVA este um, uh, parte, adică afectează interesele financiare ale Uniunii. Și Curtea de Justiție ne-a confirmat poziția în, uh, uh, pe care o avem în propunerea noastră. Credem că avem argumente solide și din punct de vedere juridic, juridic și politic uh, de a include frauda cu TVA în directivă. Being part of the EU's uh, financial interests. Um, as from our point of view, it is... Din punctul nostru de vedere, este logic ca aceste interese financiare să se regăsească în directiva respectivă. N-am să vă dau astăzi un răspuns definitiv la întrebarea cum să includem această componentă TVA în directivă. Să includem cazurile ca atare în directiva PIF sau, eventual, ar fi mai bine să limităm directiva la cazurile grave care presupun probleme cu TVA-ul, fraudă TVA. Nu este o discuție pe care o pot încheia astăzi, însă evident este un aspect pe care va trebui să l avem în considerare pe parcursul negocierilor tripartite. Trebuie să găsim un etalon adecvat dacă vorbim de gravitatea faptelor, cum definim, e vorba de un anumit prag financiar care să definească această gravitate, care ar fi etalonul, în ultimă instanță, pe care l-am uh, putea folosi pentru a specifica acest prag. Și ajung la ultima planșă, este vorba aici uh, tot de fraudă cu TVA și regulamentul privind parchetul european. Cum ar putea acestea să funcționeze în tandem uh, și care ar putea fi competențele parchetului în acest sens? Nu pot să vă dau astăzi un răspuns definitiv, dar vă aduc în atenție întrebarea însă și, în primul rând, trebuie să facem o distinție între domeniul de aplicare al directivei PIF și competențele parchetului european. Într-o situație ideală, din perspectiva Comisiei, ar trebui ca acestea să fie identice. Însă, sigur, și aici putem să mai uh, uh, lăsăm marjă de manevră pentru discuțiile dintre colegislatori. N-ar trebui, cred, să folosim conceptul transfrontalier în directiva PIF, pentru că aici e, voie, e vorba despre un instrument comunitar și, prin urmare, criteriul enunțat anterior intră mai curând de domeniul procedural. Și asta mă duce la a doua întrebare. Să ne gândim dacă parchetul european ar trebui să aibă competențe în materie de fraudă TVA care să afecteze mai multe state membre, nu doar unul. Însă, încă o dată, această abordare nu este prioritară pentru comisie, dar doream să vă indic că încercăm să asigurăm posibilitatea unui compromis pentru a obține acea plus valoare pe care Comisia o dorește de la directiva PIF și de la regulamentul privind parchetul european în ceea ce privește fraudele TVA. Mă opresc după 9 minute și 2 secunde. Mulțumesc! Eh, știu de ce reprezentantul Comisiei spune acest lucru, pentru că eu sunt deosebit de strict cu respectarea timpului, dar asta este. Vă mulțumesc că ați vorbit într-o manieră atât de concisă. Avem acum, prin urmare, timp și pentru întrebări. Deocamdată nu s-a înscris nimeni cu întrebări, ceea ce e neobișnuit. E influența Comisiei Cont pe Libe. Ați venit cu magia Cont la noi, pentru că, în mod normal, multe persoane se înscriu la cuvânt dintre colegi. Într-adevăr, prezentările au fost concise la obiect. Barbara, mulțumesc! Iată, s-a înscris cineva. Doar de dragul tău, Claude, spune doamna deputat. Vorrei domandare. Aș avea o întrebare de pus și anume dacă nu suntem acum în fața unei regresii, practic, sau unei goliri de conținut a unui proiect care inițial era foarte ambițios cu articolul 86 din tratat, în special la aliniatul 4 unde se recomanda extinderea competențelor la infracțiunilor transnaționale. O discuție în care competențele Parlamentului sunt destul de reduse, din păcate. Se limitează la a-și exprima punctul de vedere mă întreb până la urmă care este rolul nostru concret în acest caz. Motivul pentru care vorbesc despre regresie este că, pe măsură ce timpul trece, Procuratura aceasta europeană, parchetul european, începe să semene tot mai mult cu o copie Eurojust. Deci nu un organism neapărat operațional, ci o entitate care are rolul de controlare și coordonare a procuratorilor naționali. Poate că mă înșel, dar aș vrea să știu ce părere aveți. Ne aflăm în fața creării unui colegiu cu reprezentanți indicați de statele membre, cu o listă de competențe independente uh, reduse la minim și cu o tendință de a delega din ce în ce mai, minimu, mai mult competențele. Deci restituirea către statele membre a competențelor care inițial erau prevăzute pentru Procuratura Europeană. La final, practic, vom avea un colegiu în care controlații devin controlori. O să mă opresc aici din intervenția mea și aș vrea să vă rog dacă în această analiză a mea privind regresia în cazul acestui important proiect, mă înșel, poate. Mulțumesc. Thank you, and I'm going to take, um, mulțumim. Uh, doamna Sipel? Mulțumesc foarte mult, Claude. Continuând spusele colegei mele și cu referire la ceea ce spunea reprezentantul Consiliului, în sensul că Dacă ne gândim că un număr maxim de state membre vor participa, vor exista și probleme asociate cu costurile. Sigur, noi am vrea ca toată lumea să participe, dar pe plan politic eh, sunt oarecum în dezacord cu doamna Gresle. Nu e vorba că Libe a schimbat temeiul juridic. E vorba de existența unei posibilități de opt-out, de a rămâne pe din afară. Nu cred că așa ceva ar trebui să fie acolo. Însă întrebarea care se pune este oare toate statele membre sunt implicate? Și asta ridică chestiunea răspunderii. Dacă ești uh, procurorul, parchetul european și spui că există un motiv de intervenție, atunci cum poate interveni un procuror? Se duce cu căciula în mână la autoritățile naționale care pot să-i spună nu și atunci e legat de mâini și de picioare. Nu e nevoie de măsuri noi E vorba doar de o risipă de bani într-un astfel de caz. Și când participă mai multe state membre, cine, conform căror criterii, decide la care tribunal este dus cazul respectiv, dacă procurorul este răspunzător pe fond. Am vrea să fie criterii uh, pentru a evita acest uh, legal shopping, să te duci unde îți convine, nu unde trebuie. Doamna raportoare, din partea PP, Barbara Matera. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare pentru domnul Fransen. Aș vrea să-l întreb dacă, la nivel tehnic, în Consiliu s-a luat în considerare posibilitatea ca EPO să fie creat înainte de aprobarea directivei PIF. Dacă acest lucru uh, s-ar întâmpla, doriți să creați un regim tranzitoriu până când va fi aprobată final directiva PIF? Thank you very much. of course you will be moderator on session three. Sigur, dumneavoastră veți fi moderatoare și la secțiunea 3, dar vă mulțumesc pentru întrebare. Acum mă întorc spre vorbitorii noștri, rugându-i ca pe rând să încerce să răspundă la atât la întrebările puse din sală, cât și la contribuțiile celorlal- celorlalți vorbitori. Mergând în ordine, o să vă rog câte o intervenție scurtă fiecare. Începem cu doamna Gresle. Și eu uh, am avut o întrebare pentru doamna Schroeder în legătură cu modificarea temeiului juridic. S-a gândit cineva să meargă la tribunal pe această temă? Aș vrea să știu. Ar fi bine să consultăm uh, Curtea Europeană în acest sens. Pentru că dacă schimbăm uh, temeiul juridic, riscăm să contribuim la acest haos. E vorba de posibilitatea un apel la procurorul european și presa britanică ce o să spună? O să spună ce bine că am rămas pe din afară și nu ne-am implicat. Situația este extrem de incertă și nu este deloc clară. Am să-i las pe colegi să se refer la celelalte aspecte. Mulțumim, doamnă Gresle. În legătură cu presa britanică, eu nu o să vă spun nimic până pe 23 sau 24 iunie după referendum. Alexandru, o să răspunzi atunci când o să îți vină și ție rândul. Doamna Silvie Ivon. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, spune la Kaufman. Noi o să rediscutăm relația dintre Parchetul European și Eurojust. Vedeți că situația este complexă în propunerea Consiliului. S-a spus că dacă biroul procurorului, parchetul, va trebui să încheie un acord de cooperare cu Eurojust. Acest aspect categoric va fi esențial. Acum, în, în legătură cu intervenția doamnei Spinelli, eu aș vorbi aici mai curând de, de o complicație suplimentară în raport cu propunerea comisiei. Am văzut uh, versiunea inițială și am fost șocată. Nu înțelegeam, nu, nu mă regăseam deloc în acea structură. E la fel și în cazul negocierilor actuale și de aceea dorim ca această nouă instituție, acest nou organ să poată interveni pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Și mai mult dorim ca acesta să aibă într-adevăr atribuțiile, competențele necesare. Aceste competențe trebuie clar definite, altfel riscăm următorul lucru va fi, după cum spunea și doamna Gresle, un recul, un pas înapoi. Pe plan politic nu ne putem permite să irosim banii contribuabilului, uh, uh, mai ales că sumele sunt substanțiale. Va trebui să găsim instrumentele eficiente pentru a combate acest fenomen. Domnul Franțen urmează. Aș dori să, să răspund doamnei Matera Știți că Olanda a pledat întotdeauna pentru transparență. Răspunsul meu este, prin urmare, scurt, nu. La Consiliu nu au fost discuții pe această temă. Totdeauna am presupus că cele două dosare funcționează în corelație. Trebuie să așteptăm definitivarea negocierilor pe marginea legislației privind parchetul european și dacă va fi uh, unanimitate prin cele 25 de state membre implicate, o să vedem cum vor, în ce etapă se vor afla atunci și negocierile pe marginea directivei PIF. Asta ar fi răspunsul simplu la întrebarea noastră. Și acum, uh, reprezentata Comisiei, Alexandra Jurschroeder. Doamna Spinelli, vă concentrați în principal pe necesitatea ca Partidul European să fie un organism independent. Pentru Comisie acest lucru este esențial, să avem un organism care să poată opera independent. Avem nevoie, în acest sens, de un număr de garanții, începând cu procedura de desemnare a celor care lucrează la biroul central și care nu trebuie să fie reprezentanți ai statelor membre. Aici nu e Eurojustul, trebuie să fie procurori independenți și să aibă un statut care le definește suficientă independență profesională. Și vor exista și alte garanții în text, de exemplu, procedura decizională la central va aduce, în opinia noastră, o plusvaloare europeană. Însă aveți perfectă dreptate, este un aspect principal pe care trebuie să-l asigurăm pentru a avea un organism cu adevărat independent ce spunea doamna Țipăl, dacă va trebui să facă apel la bunăvoința statelor membre pentru a primi cazuri, nu cred că suntem în acea etapă acum, însă vor exista mecanisme necesare și regulamentul în prezent uh, conține o serie de scenarii și de obligații care revin statelor membre de a informa parchetul european uh, când este necesar în opinia mea, competențele exclusive ar fi evitat astfel de chestiuni, dar uh, dacă în regulament se spune clar cine ce trebuie să facă și dacă se acordă competențe prioritare, după cum spunea Nicola, uh, parchetului european, asta ar fi un pas înainte, categoric. Apoi, cum evităm acest shopping legislativ, shopping de tribunale, să-l găsim pe cel mai convenabil, uh, avem în vedere criterii obiective în materie de competențe ale curților. Vorbesc aici de tribunale și de tribunale internaționale, doar de ECJ. Și apoi întrebarea doamnei Gresle, ce facem cu temeiul juridic? În primul rând, haideți să așteptăm să fie adoptată directiva PIF. M-aș bucura tare să, să se adopte. După care o să putem analiza în detaliu la comisie uh, dacă includem ECJ-ul sau nu. N-am astăzi un răspuns în acest sens, dar pot să vă spun dumneavoastră și celorlalți prezenți că noi am ales articolul 325 ca temei juridic. N-am făcut acest lucru pentru că vrem ca toate statele membre să participe. E un efect natural. Am ales 325 pentru că avem un temei juridic în tratat unde se vorbește de protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și acolo se face trimitere și la dreptul penal. Prin urmare, abordarea noastră a fost perfect logică, dar uh, ce se întâmplă în următoarele luni o să vedem atunci, nu astăzi. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, vă mulțumesc uh, pentru concizie. Mulțumim tuturor invitațiilor. Predau acum uh, președinția ședinței domnului Axel Voss, raportor pentru proiectul de regulament privind Eurojust. Domnule Vos, vă rog să poftiți prezidiu. Vorbitorii vor fi doamna Michel Conings, președinte Eurojust, și domnul Giovanni Kessler, director general Olaf.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 Statement zu unserer zweiten Sitzung hier. Thanks a lot, uh, Mr. Uh, Chair, for the given uh, opportunity uh, to. Uh... Mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să subliniez importanța regulamentului pentru Eurojust și, de asemenea, importanța adoptării altor regulamente, cum ar fi regulamentul privind parchetul european. Suntem într-o etapă importantă pentru că, într-adevăr, viitorul Eurojust este de o importanță deosebită pentru noi. Dați-mi voie să fac o serie de observații preliminare. Noi am uh, cooperat cu multe state membre și am reușit să mergem înainte pe plan operațional și pe plan politic. Am creat rețele pe diferite arii tematice, mai ales dacă ne uităm la contextul actual pe plan securitar. Și cred că am câștigat interesul statelor membre. O dovadă indirectă ar fi faptul că foarte mult avem, a crescut numărul cazurilor operaționale uh, multe ședințe de coordonare, multe echipe interoperaționale. În ciuda faptului că avem atât de multe sisteme juridice diferite, Eurojustul a reușit să își facă treaba, coordonare și investigare, accelerarea cooperării juridice. De asemenea, trebuie să felicit Parlamentul European, care au lucrat foarte bine la regulamentul privind Europolul și acest lucru este important pentru că ce se întâmplă în instituția soră, în Europol, va avea o importanță deosebită și pentru noi cei de la Eurojust. Terorism, trafic de persoane, cibercrimă, nu sunt chestiuni care nu pot fi abordate doar din perspectivă poliționească. Trebuie să existe și componența judiciară. Uh, ori acea comp- uh, uh, componentă suntem noi. Fără această dublă abordare, succesul este imposibil. De aceea este important să existe o corelație clară între Eurojust și parchetul european. Prin urmare, am făcut multe lucruri și orice se întâmplă în orice regulament trebuie să ne permită să continuăm să consolidăm capacitățile pe care le avem. Orice se întâmplă în alte regulamente trebuie să dăm dovadă de consecvență, simetrie și compatibilitate. Asta pentru început. Următorul slide ne arată că Salutăm eforturile făcute de Comisie și cele făcute de Consiliu și, de asemenea, abordarea generală a Consiliului din martie 2015. Consiliul a ascultat cu atenție preocupările și sugestiile prezentate de Eurojust și de aceea salutăm în principiu schimbările aduse de Consiliu. vom trece prin uh, o serie de puncte care mai trebuie ajustate, pentru că, după părerea noastră, dacă nu uh, ne vom ocupa de ele, ratăm ocazia de a fi eficienți din punct de vedere Eurojust. Și am vrea să subliniem competențele Eurojust. În propunerea comisiei, competențele noastre materiale sunt reduse în comparație cu ce avem acum Abordarea generală a Consiliului a abordat chestiunea, adăugând un nou aliniat la articolul 3, care redeschide deschide lista de competențe Eurojust pentru infracțiuni altele decât cele enumerate, la solicitarea autorităților competente și am vor dori ca acest lucru să continue. Avem nevoie de flexibilitate, există noi forme de infracțiuni uh, care evoluează și devin din ce în ce mai complexe și trebuie să putem să urmărim această tendință. Prin urmare, trebuie să fim mai flexibili și să ne axăm pe practicieni. Excluderea competențelor Eurojust pentru infracțiunile pentru care este um, competent EPO, pentru infracțiunile PIF, trebuie să mai fie discutată. Nu este în uh, domeniul de aplicare al abordării generale. Textul articolului 3 propus de Comisia nu este în concordanță cu celelalte dispoziții. Comisia se referă în anexa 1 la lista de infracțiuni, printre care și PIF și raportul acesta Deci lista include PIF și dacă mergem pe versiunea comisiei, se spune că PIF este de completența exclusivă EPO. Prin urmare, e nevoie de clarificări. Ne axăm pe uh, importanța competenței acesteia în portofoliul nostru. Deci, articolul 3 trebuie clarificat din perspectiva anexei 1. Un alt exemplu al schimbărilor este cel al raportării generale care a adus clarificări cu privire la competențele statelor membre. Există un nou aliniat la articolul 8 care spune că statele membre ar trebui să acorde competențe suplimentare neprevăzute în regulament. Și, de asemenea, în ceea ce privește structura și guvernanța Eurojust, amendamentele aportează multe dintre preocupările noastre și de aceea le salutăm. Mai sunt două aspecte importante pe care vrem să le subliniem. În primul rând, în ceea ce privește uh, Ideea Comisiei de a aplica principiul reciprocității pentru schimbul de informații, ne bucurăm că dispozițiile care urmăresc să se ajungă la un schimb mai rapid de informații între Eurojust și Europol au fost introduse și au fost păstrate în ambele regulamente. Însă știm că, constatăm că și în abordarea generală a Consiliului, textul nu implementează principiul reciprocității. Și prin urmare, nu este aplicat în mod egal acesta. Pentru Europol și Eurojust. În ambele regulamente, obligația de a informa cealaltă organizație este impusă doar Eurojustului, în timp ce ar trebui să se găsească și să fie aplicată și Europolului în articolul 40 din proiectul de regulament. Deci vor dorim reciprocitate. Apoi, finanțarea pe 11 martie s-a dat undă verde pentru finanțarea JIT. Asta este bine, dar acest lucru ar putea să dea nașterea la probleme în rândul investigatorilor și procurorilor în cazul finanțărilor duble și de aceea avem proiectul de regulament privind Europolul care trebuie să spună că împreună stabilim reguli și condiții pentru, pentru procesarea cererilor și în acest sens prevederile regulamentului Europol și proiectul Eurojust merg în direcția corectă și se reflectă reciproc. E o abordare pe care o putem sprijini și sperăm că se va menține în textul final. În plus, pe lângă alinierea dispozițiilor adecvate, e nevoie și de un mecanism de coordonare. E bine să avem condiții, mecanisme, însă un mecanism de coordonare între cele două agenții este esențial pentru a asigura consecvența sprijinului financiar oferit. Secretariatul Rețelei JIT are mulți ani de experiență și funcționează în legătură cu Europol. Secretariatul acesta ar putea să faciliteze o astfel de coordonare. Nu trebuie să reinventăm roata, putem să uh, ne bazăm pe bunele practici deja existente. Următorul slide ne arată legătura importantă dintre Eurojust și EPO. După cum am auzit, relațiile dintre Eurojust și EPO ne arată că sunt entități separate și independente. Vrem să subliniem importanța pentru Eurojust în ceea ce privește infracțiunile PIF. Textul regulamentului EPO ne arată că Eurojust și EPO vor fi două structuri independente, diferite, care vor coopera între ele și care uh, vor fi conectate prin intermediul legăturilor operaționale, administrative și așa mai departe, indiferent de cum se interpretează acest articol 86 de care ați spus, eh, legăturile clar definite rămân esențiale. Deci există o legătură între Eurojust și EPO și aceste legături trebuie să fie pe chestiuni de gestionare administrativă și operaționale. Trebuie să fie suficiente și clar definite. Legătura dintre Eurojust și EPO și drepturile și obligațiile pentru ambele entități, de exemplu Eurojust și EPO, trebuie să aibă îndatoriri reciproce, să se informeze reciproc pe cazuri relevante, încredere reciprocă și respect și pentru certitudine juridică și consecvență, și pentru a evita interpretările diferite. <clears throat> e nevoie să existe dispoziții simetrice și necontradictorii în ambele dispoziții, care trebuie să se reflecte una pe alta cât mai mult posibil. Eurojust este gata să pregătească, să, să susțină înființarea EPO, pentru că toate agențiile europene trebuie să lucreze între ele și cred că în momentele acestea de austeritate și de amenințări fără uh, precedent la întreția securității, trebuie să ne unim forțele, trebuie să rămânem uniți, deci vom contribui uh, la înființarea EPO și vom sprijini înființarea EPO, dar concret, concret dacă vor fi puși pe umerii Eurojust noi sarcini, e nevoie de noi resurse, fără îndoială. Eurojust nu va sprijini aranjamente care ar duce la reducerea competențelor Eurojust de a susține autoritățile naționale competente. Deci suntem gata să contribuim, dar nu putem accepta ceva care să fie în detrimentul serviciilor oferite uh, statelor membre, mai ales având în vedere situația de criză pe care o traversăm. Așa cum se vede pe slide-ul acesta, suntem practic confruntați cu amenințări fără precedent și majoritatea au legătură cu activităților noastre, au legătură cu lupta împotriva terorismului, a traficului ilegal și a criminalității cibernetice. Vrem să continuăm să livrăm aceste servicii și suntem dispuși să lucrăm cu oricine trebuie, dar orice este introdus un regulament privind EPO și Eurojust trebuie să ne permită să avem capacități sporite, competențe sporite, nu reduse. Și noile îndatoriri pot fi acoperite de noi pentru că avem experiență, dar pentru asta trebuie să avem și noi resurse bugetare. Vă mulțumesc pentru atenție. Ihnen recht herzlichen Dank für die ähm, Mulțumesc foarte mult pentru o prezentare așa de interesantă și pentru faptul că ne-ați vorbit despre legăturile și interacțiunile dintre EPO, Eurojust și Europol, cărora li realizat adaugă și OLAF. Prin urmare, ne întrebăm care este legătura între aceste instituții care sunt oportunitățile de colab și posibilitățile de colaborare Dăm cuvântul domnului Kessler pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei Libe pentru ocazia de a participa la această audiere, pentru a vorbi despre niște subiect, chestiuni extrem de importante. Odată cu crearea EPO, structura instituțională dedicată combaterii fraudei Uh, la adresa intereselor financiare UE se va modifica în mod consistent. Prin urmare, nu vorbim de o simplă reformă, întreg peisajul se va schimba și, evident, este extrem de important ca EPO, noua structură investigațională uh, să poată să se bazeze pe structurile existente și anume OLAF, care deocamdată este singura structură cu competențe de investigare, și Eurojust, care tocmai a fost prezentat și este singura autoritate judiciară europeană. Prin urmare, am pornit greșit uh, dacă nu am avea în vedere aceste modificări la adresa mediului instituțional într-o abordare complexă. Consiliul a discutat toate aceste lucruri la nivelul grupului de lucru și înțeleg că există niște dispoziții pe acest subiect care au fost elaborate și înțeleg că acestea vor fi prezentate Consiliului în iunie pentru a ajunge la un acord la OLAF și în comisie am sprijinit statele membre pentru a clarifica legăturile dintre cele trei entități și cred că dispozițiile rezultante care guvernează relațiile dintre EPO și OLAF ajung la echilibrul corect, însă trebuie să clarificăm un lucru în contextul modelului EPO selectat de statele membre. De ce spun asta? Pentru că, și aici ajungem la primul slide, pentru a înțelege și pentru a putea lua o decizie cu privire la relația între aceste trei entități, trebuie să începem de la o întrebare care a fost abordată în panelul anterior, o întrebare esențială și anume ce fel de parchet vom avea. Și care este legătura cu entitățile deja existente, legătura EPO. Pe baza propunerii Comisiei, EPO are competențe exclusive pentru aceste infracțiuni financiare și asta este un aspect uh, esențial, aș spune, în decizia Comisiei. Știm că nu așa stau lucrurile, asta tocmai a fost discutat în uh, panelul anterior. Există anumite excluderi din competențele EPO în rândul infracțiunilor PIF și EPO va putea investiga un caz doar dacă daunele cauzate UE depășesc daunele cauzate unei alte victime. Prin urmare, Consiliul a introdus niște criterii care, după părerea mea, și aici reflect preocupările pe care le-am auzit din partea doamnei Gresle. Deci criterii care, pe de o parte, vor exclude un număr mare de cazuri PIF din competențele EPO și, pe de altă parte, cu introduce, se introduc și criterii care după părerea noastră, pe baza experienței la nivelul OLAF, vor fi foarte dificil de interpretat și foarte dificil de implementat cu riscul unui conflict între EPO și autoritățile judiciare naționale. Prin urmare, și în toate celelalte cazuri, conform dispozițiilor discute, discutate în Consiliu, competențele vor fi partajate între EPO și statele membre. Prin urmare, avem de-a face cu o situație uh, destul de complexă. Pe de o parte, multe, multe dintre cazuri PIF nu vor intra în competențele EPO și în uh, alte cazuri cred că există și probabilitatea, posibilitatea destul de sporită pentru un conflict în situații conflictuale. Dar, dacă așa stau lucrurile, trebuie să încercăm să vedem care este situația actuală. În primul rând, avem un spațiu de manevră foarte mare, pentru că pentru toate trebuie să vedem cum funcționează lucrurile pentru state, cum vor funcționa lucrurile pentru statele membre care nu se arătură EPO și ce se întâmplă cu toate acele domenii în care EPO nu este competent. Cred că va trebui să începem să ne axăm pe prim, primele două principii care se regăsesc în articolul privind uh, legătura dintre OLAF și EPO. În cazul OLAF, având în vedere rolul acestuia în cadrul uh, anchetelor administrative, e foarte important să poată colabora aproape cu EPO și OLAF să-și păstreze rolul în domeniul infracțiunilor PIF pentru cazuri care rămân uh, Uh, instrumentate exclusiv la nivelul statelor membre. Prin urmare, principalele două principii sunt că investigațiile sau anchetele paralele dintre OLAF și EPO trebuie să fie evitate, deci să nu există o duplicare sau suprapunere la nivelul activităților. Când uh, EPO își începe propria anchetă, OLAF nu va avea competențe în aceste investigații. Nu vor fi investigate aceleași subiecte decât dacă acest lucru nu este solicitat în mod specific de către EPO ca sprijin. If. În al doilea rând, chiar dacă EPO a început o anchetă sau în cazul în care ar putea demara o anchetă, există un spațiu uh, și pentru ancheta administrativă făcută de OLAF. Acestea, din urmă, sunt utile ca etapă pregătitoare în uh, anchetele penale și ar putea să fie chiar complementare atunci când este vorba despre urmărirea rezultatelor și recuperarea um, banilor. Așadar, avem două cazuri în care EPO acționează într-un anumit caz și când nu acționează. Ce se întâmplă atunci când EPO preia un caz pe care îl instrumentează? În acest caz, OLAF poate fi o sursă de informații cu privire la potențialele uh, infracțiuni PIF, PIF care s-ar fi putut uh, uh comite pentru ca EPO să-și poată face să-și poată desfășura ancheta. Avem o rețea mondială de autorități și uh, chiar resurse private care ne permit să primim foarte multe informații pe an, mii de informații legate de infracțiuni PIF pe care le putem da mai departe, le putem transmite EPO, așa cum le transmitem și autorităților naționale. În al doilea rând, Olaf poate să sprijine ancheta unui caz de către EPO, oferind, oferind analize, expertiză, um, sprijin operațional. Um, le putem pune la dispoziție rețeaua noastră de autorități naționale, de organe de lege. Să vedem al doilea caz, acolo unde EPO nu preia un caz, din cauza limitărilor de competențe, atunci Olaf are datoria de a își desfășura propria sa anchetă, așa cum facem și astăzi. Ar fi ciudat, ar fi bizar dacă, odată cu introducerea EPO, uh, noi am avea o protecție scăzută a, uh, a, a intereselor financiare mai ales că există deja trei state care nu, nu se vor alătura EPO. EPO poate să informeze OLAF cu privire, cu privire la momentele, la cazurile în care parchetul nu poate să demareze o anchetă. În concluzie, consider că relația între cele două uh, organisme nu poate să ducă decât la rezultate bune în lupta împotriva fraudei. Dați-mi voie să spun că este vorba despre o complementaritate naturală aici și datorită acesteia se pot evita, se pot preveni anumite uh, daune cauzate de limita mandatului EPO. și de uh, competențele sale limitate. Din cauza acestor competențe limitate s-ar putea specula niște lacune. Tocmai de aceea este nevoie de două organisme interconectate. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Acum uh, colegii au posibilitatea de a pune întrebări dacă dorește cineva să facă acest lucru. Dacă nu am eu vreo două întrebări direct pentru dumneavoastră. Atunci când vine vorba despre protejarea intereselor financiare ale Uniunii și lupta împotriva fraudei și infracțiunilor, care aduc atingere acestor interese. V-am ascultat prezentările cu foarte mare interes și am înțeles din ele că uh, există competențe complementare între cele trei organisme. La primă vedere, și firește că există și nuanțe aici, dar nu mi se pare de foarte mare ajutor atunci când vorbim despre interesele financiare ca lupta împotriva criminalității să aibă loc pe patru paliere diferite. Deci atunci când vine vorba despre relația EPO-Eurojust, aveți cumva vreo idee în ceea ce privește delimitarea competențelor în funcție de diferite domenii? Apoi, noi ca legislatori atunci când vine vorba despre competențele OLAF, trebuie să um, facem legătura între aceste competențe și competențele EPO. Uh, mie mi se pare că multe dintre competențele OLAF s-ar pierde și ar fi practic delegate sau transferate la EPO. Și dacă este să urmăm această cale, ce ar mai rămâne de făcut pentru OLAF? Cum s-ar mai desfășura uh, cooperarea cu autoritățile naționale în cazurile în care EPO nu uh, preia un caz? E o întrebare dificilă, într-adevăr am senzația că există prea multe organisme care se ocupă de interesele financiare ale Uniunii și mi se pare că este nevoie, nevoie de o structură mai bună. Dacă aveți idei, ne-am bucurat foarte mult să le auzit. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Vroțon. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Da, tocmai vorbeam despre drept penal și trebuie să ne dăm seama că e vorba despre un subiect fundamental. Există două metode de a vedea Europa. Ne dăm seama că aceste două metode uh, sunt cele despre care discutăm acum. Prima este să uh, considerăm că dreptul penal este la latitudinea statelor membre și este nevoie de o coordonare flexibilă între autoritățile naționale. Și asta ar însemna o Europa a națiunilor. După părerea mea, acest model este mai eficace. Al doilea model este soluția integrării, anume faptul că vor exista sisteme judiciare naționale și pe lângă ele vom avea o justiție penală europeană. Vedem că acest parchet european, EPO, Uh, este un pas înspre această direcție a integrării. Inconvenientul aici este că ne dăm seama care este obiectivul politic, pentru că ne dorim o Europa mai integrată. Dar prețul pe care îl plătim este complexitatea și dezbaterile de astăzi mă fac să mă tem că acest sistem va fi mult prea complicat și asta îi va știrbi eficacitatea. Eu întrevăd două tipuri de conflicte. În primul rând, între EPO și statele membre, pentru că e vorba despre competențe partajate și, după cum a spus și domnul Kessler, vor apărea probleme de conflict de competențe. Apoi, a doua problemă, care va apărea imediat, va fi un conflict între EPO și OLAF. Pentru că Olaf are ca obiective unele foarte apropiate de cele ale EPO. Deci, atunci când este vorba despre protecția intereselor financiare, nu mi se pare că acestea vizează doar EPO, ci și OLAF. Deci, eu aș dori să întreb, nu credeți oare că însăși existența OLAF este Uh, pusă sub semnul întrebării de acest proiect nou, EPO. În ciuda eforturilor domnului Kessler, după părerea mea, Olaf este un organism destul de discreditat. Nu am auzit multe cuvinte de laudă la adresa sa. Mulțumesc. Mai aveți și alte întrebări? Se pare că nu. Aș dori să-i rog atunci pe colegii no pe uh, oratorii noștri să intervine. Doamna Cănix, cred că pot să vă răspund la cele două întrebări și voi răspunde în engleză. Ideea din spatele articolelor 85 și 86 era una foarte clară. Eurojust era o organizație orizontală și trebuie să fie făcute toate eforturile pentru ca uh, această organizație de cooperare să fie cât mai consolidată pentru uh, ca competențele sale, pentru ca capacitățile sale să fie uh, cât se poate de uh, bine instalate. Acest articol 85 din tratat avea intenția de a Uh, fi de a reprezenta o evoluție, însă nu o revoluție. Uh, este posibilă această competență partajată cu statele membre, chiar fără prea multă armonizare și putem să facem acest lucru printr-un exercițiu de încredere, uh, prin coordonare și cooperare. Această, această cooperare și coordonare poate să fie îmbunătățită prin câteva metode simple. Articolul 86 era unul care viza integrarea la, și competențele exclusive, uh, concentrându-se pe um, domeniul penal, unde intră și PIF. Însă, de când uh, uh, până nu avem această directivă în formă finală, nu știm exact ce înseamnă o infracțiune PIF. Am făcut apel la toate statele membre, la Europol, la OLAF și un exemplu al eforturilor noastre este uh, acordul între OLAF și Eurojust. Nu a fost ușor să ajungem acolo, dar în, din 2015 avem un exemplu de uh, uh, echipă comună de anchetă în uh, domeniul uh, uh, contrabandei, în domeniul fraudei. Uh, Uh, spălării de bani. În ceea ce privește contrabanda, era vorba despre un sistem uh, uh, foarte bine organizat, țigările erau produse în afara Uniunii Europene și aduse în comunitate, dar datorită acordului pe care îl avem cu OLAF, am reușit să rezolvăm 20 de cazuri, am, avut 5 reuniuni de coordonare la Eurojust cu participarea și angajamentul complet al OLAF. Și asta a fost doar în domeniul contrabandei. În ceea ce privește frauda cu TVA, avem uh, uh, o întreagă gamă de uh, cazuri în care am colaborat foarte bine, foarte multe echipe de investigație, foarte multe um, reuniuni de coordonare la noi. Deci, dacă, se vede că dacă facem eforturi și dacă avem niște regulamente în, ca, în baza cărora putem acționa, chiar se poate. Uh, este nevoie de claritate însă, este nevoie de simplitate și pentru asta fac apel la dumneavoastră să faceți mai ușoară treaba investigatorilor. Propunerea există în momentul de față și mă alătur domnului Kessler. Într-adevăr, există posibilitatea apariției unor conflicte de uh, competențe, dar Eurojust poate să joace rolul de mediator pentru că este obișnuit să facă așa ceva, dacă are competențele necesare, desigur. Mulțumesc, domnul Kessler are cuvântul acum. Eu nu am venit aici ca să uh, trag Olaful după mine și să-l țin în viață prin toate mijloacele posibile. Văd că aveți dubii și vreau să vă mărturisesc că și eu m-am gândit până acum un an, doi, că Olaf Uh, ar fi putut să fie absorbit în EPO. Și ar fi fost o soluție corectă într-o oarecare măsură. Cu anumite limite, nu voi intra acum în detalii. Și acesta ar fi fost, într-un fel, rezultatul uh, uh propunerii de regulament referitor la EPO, la care propunere la care noi am contribuit. Însă, dacă este să vorbim despre cooperarea între diferitele organisme, trebuie să începem de la competențele acestora, în speță EPO. Acum avem un parchet european care deocamdată are competențe foarte limitate în uh, cazurile PIF, care acționează în baza unor reguli care sper că mă înșel, dar sunt uh, supuse, sunt foarte greu de interpretat în anumite cazuri specifice și care sunt foarte greu de pus în aplicare, care vor duce la conflicte cu autoritățile din statele membre, nu cu OLAF. Apoi, Nu cred că este nevoie să vorbim dacă este Olaf aici sau dacă nu este sau dacă o să mai fie, pentru că e vorba despre protecția intereselor financiare, lucru care ne interesează pe toți. Însă în această situație, în care sunt prevăzute competențe limitate pentru EPO în demararea unor anchete penale uh, în ceea ce privește infracțiunile PIF, păi atunci există un spațiu de manevră destul de larg o nevoie mare de uh, anchete administrative. Și asta facem acum. Deci avem nevoie de Olaf. Noi facem anchete în fiecare an. Anul trecut am avut mai bine de 300, un record, de fapt, în ceea ce privește uh, infracțiunile PIF. Anul trecut s-a cerut, datorită nouă, 900 de milioane de euro. Au fost recuperate fonduri de 900 de milioane de euro. Am publicat un raport și veți vedea că în toată Europa contribuția OLAF la recuperarea fondurilor uh, cheltuite, fondurilor europene cheltuite ilicit sau fraudate, este un sfert din, toat, din toate fondurile recuperate în urma anchetelor penale făcute de toate statele membre. Deci, practic, noi am făcut uh, un sfert din, uh, din tot ce s-a făcut. Că tot ziceați că suntem un organism discreditat. Deci, în momentul de față, suntem singurii care fac investigații pentru a proteja uh, Uh, interesele financiare ale Uniunii. Dacă apare EPO, așa cum este el propus în uh, actul Consiliului, atunci uh, în continuare va fi nevoie de OLAF pentru că noi umplem un spațiu care nu este, în care EPO nu este competent. Noi nu ne vom băga peste ei decât dacă ni se cere să îi sprijinim și vom acționa sub autoritatea EPO în acest caz. Dar în toate domeniile și în toate statele membre care nu intră în mandatul EPO, noi vom fi prezenți. Dacă considerați că nu este necesar OLAF, atunci veți, atunci veți avea nevoie de un alt organism ca să umple această, acest gol. După apariția EPO, uh, dacă dispare OLAF, vor fi domenii care nu vor fi supuse niciunui fel de control, ca să nu mai vorbim că sunt uh, state care nu se vor arătura EPO. Mie mi se pare foarte simplu. Este într-adevăr greu să ai patru uh, entități care se ocupă uneori de același lucru. De fapt, avem trei astăzi și asta nu e o problemă așa de mare. Eurojust, Olaf și statele membre. Mâine, să zicem, vom avea un al patrulea dacă este adoptată decizia Consiliului. Dar asta nu a fost alegerea noastră. Noi ne-am dorit ca EPO să fie nivelul 1, dar dacă mandatul său este redus, nu văd de ce nu am avea patru organisme. Și cu tot respectul, Eurojust nu va avea competențe în ceea ce privește infracțiunile PIF, decât uh, pentru uh, statele terțe și pentru statele membre care nu fac parte din EPO. Și pentru acestea va interveni Eurojust și va fi foarte important. Dar aici problema nu se pune de 3 sau 4. Se pune de cum vor fi de definite competențele EPO, cum va acționa acesta. Și dacă EPO va avea aceste competențe limitate și nu va fi un organism de anchetă exclusiv, va fi doar un organism adițional, atunci nu vom avea trei organisme, vom avea patru. Voi alegeți dar nu știu dacă se rezolvă vreo problemă eliminând unul dintre organisme numai ca să simplifici ceva. Pentru că dacă uh, se face acest lucru, se vor înregistra pierderi foarte mari în rândul instrumentelor necesare pentru a încheta infracțiunile PIF. Competențele noastre sunt complementare.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 Bine, diamo inizio ai lavori del terzo. Începem discuțiile din cel de-al treilea grup pe revizuirea judiciară. Vreau să urez bun venit experților. Încep cu domnul Yves Bot, avocat general al Curții de Justiție a Uniunii Europene. Salut cea de-a doua vorbitoare, doamna Maria Jose Martinez, directoarea Serviciului Juridic al Parlamentului european și, de asemenea, o înlatăm și pe doamna Tereza Blanchet, care este directoarea Departamentului de Justiție și Afaceri Interne a Consiliului UE și domnul Ignațio Patrone, coordonator pentru afaceri internaționale a Curții Supreme de Casație din Italia aceia dintre dumneavoastră care au asistat la lucrări de la începutul după amiezii. A fost uh, extrem de intens, foarte interesant, ne-a ajutat să ne clarificăm în înțelegerile pe care le avem pe un subiect așa de important și ne-a permis să privim spre obiectivele viitoare în calitate de europarlamentar pentru a fi și mai convinși în eforturile noastre. În acest grup vorbim despre revizuirea judiciară, un subiect extrem de important pentru instituțiile EPO și care, după cum știm, reprezintă încă o chestiune deschisă care se referă la subiecte relevante pentru Parlament. Sunt sigur că credibilitatea Procuraturii Europene depinde de un mecanism eficient de control a deciziilor privind revizuirea judiciară. Există o serie de perspective alternative cu privire la instituționalizarea acestui mecanism, însă deci s-ar putea să se poată prevedea doar trei scenarii perfecte, să spunem. Primul, unde există o competență exclusivă pentru Curtea de Justiție Europeană, al doilea scenariu care ar lăsa tribunalelor naționale controlul legal asupra deciziilor procuraturii și un sistem mix care prevede rolurile tribunalelor naționale și cel al Curții de Justiție. Nu vreau să anticipez prea mult uh, ce vom discuta, prin urmare dau cuvântul domnului Iv Bot. Vă rog. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încep cu precauția obișnuită spunând că sunt aici doar în capacitate personală, opiniile mele sub nicio formă nu angajează Curtea de Justiție. Tot cu titlu personal aș spune aici că spusele mele ar putea să vi se pară afectate de perspectiva mea profesională anterioară, pentru că în Franța eu am lucrat exclusiv ca magistrat pe lângă parchete, Sigur, știm cu toții că crearea unui parchet european este de importanță deosebită pentru protecția Uniunii și a cetățenilor. Însă, categoric, sunt implicate aici o serie de sensibilități politice, dată fiind natura activității acestuia. Este vorba de drept penal. Dreptul penal are întotdeauna un efect de integrare. Însă, în această etapă, de asemenea, trebuie să spunem că de multă vreme crima s-a adaptat fenomenului de integrare. Crima s-a integrat pe plan european. Prin consecință, este evident că și crearea unui parchet european nu poate fi decât salutată ca un pas real înainte, pentru că Uniunii îi lipsea tocmai așa ceva. Citind proiectul în forma în care ne-a fost trimis nouă, apare o primă caracteristică, și anume arhitectura este puțin prea complicată. Însă, pe de o parte, este clar că articolul 86 din Tratatul de Funcționare Uniunii Europene nu permite sub nicio formă simplicitate, simplitate în acest caz și, pe de altă parte, dacă ne gândim la natura acestui parchet european și dacă ne gândim la misiunea parchetului european, ar fi posibil să se definească o serie de linii directoare în sensul unei anumite simplificări. Ceea ce privește natura acestui parchet european. Ideea, cel puțin din tratat, părea să vizeze un organ judiciar, pe de-o parte, și pe de altă parte un organ judiciar integrat în sisteme judiciare naționale. Aceasta ar fi consecința obligatorie a textului de la articolul 86 care vorbește de un organ judiciar, pentru că se folosește însuși termenul de parchet, procuratură sau procuror, termen care nu este neutru. Și apoi la alineatul 3 se vorbește despre exercitarea acțiunii publice. Este o expresie care are un sens clar atunci când e vorba de proceduri penale. La fel, această dublă constatare a naturii judiciare și apoi a naturii integrate în sistemul judiciar naționale ni se pare, într-o oarecare măsură, a contura liniile directoare ale controlului care ar putea fi efectuat. Parchetul trebuie să acționeze prin intermediul judiților naționale, în sistemul convențional al unei acțiuni de urmărire penală, atunci de ce ar trebui să se aplice parchetului european reguli diferite? Tratatul are în vedere această alternativă. Ideea de a face ceva diferit în raport cu sistemul clasic de funcționare unui parchet în sistemul național. Această posibilitate există. Poarta este deschisă. Incontestabil, tratatul a închis această poartă. Și probabil ă, din acest motiv chestiunea devine mai simplă. La ce servește un parchet? Parchetul desfășoară investigații penale de ordin juridic. Activitatea sa este trimisă mai departe jurisdicției curții care urmează să fie sesizată. Când Olaf face apel la o jurisdicție națională, dacă ne gândim chiar la principiul de demnizării contestate, Curtea de Justiție a spus că ea nu avea competența de a se pronunța pentru că Tribunalul Național avea competența de a decide în acest caz. O astfel de decizie pare să meargă în sens contrar spiritului tratatelor și are în vedere reintegrarea unui sistem care, de fapt, nu este cel dorit uh, dacă ne uităm la textul articolului 86 menționat anterior. Mi se pare că aceeași observație se poate aplica și atunci când e vorba de activitatea parchetului. Decizia de urmărire penală consistă, după cum spune tratatul, în desfășurarea unei investigații, în trimiterea în judecată a unor cazuri care contravin legii și această decizie de urmărire. În opinia noastră, necesită, sigur, eliminarea problemei colectării dovezilor în mai multe state membre, dar textul care există și care reglementează în prezent cooperarea juridică și polițienească ar putea ajuta dispozițiile de acolo ar fi suficiente pentru ca problemele concrete de desfășurare unei astfel de investigații să dispară. Sigur, activitatea unui parchet poate să pară misterioasă din, din afară. Însă există sisteme mai mult sau mai puțin echivalente în toate statele membre, acestea discută între ele cotidian uneori colaborează la inițiativa Eurojust ca până acum, dar această cooperare este reală. Și dacă avem ceva de regretat, este că nu putem să cooperăm chiar mai mult în prezent. Pentru a simplifica puțin înțelegerea situației, permiteți-mi o sugestie. În textele care sunt menite a îmbunătăți cooperarea între jurisdicții, dacă s-ar putea renunța la expresia norme minime, cu efect peiorativ considerabil și să înlocuim cu garanții revocabile. chestiunea acestor norme minime, la nivel subliminal, circulă ideea că norma respectivă este o normă de calitate inferioară. Nu e așa, însă o astfel de eliminare ar clarifica lucrurile și ar evita multe dificultăți. Ar trebui să se spună lucrurilor pe nume. Un alt exemplu decizia de neurmărire penală. Vorbeam de decizia de urmărire, asta sigur o decide parchetul, dar decizia de neurmărire. Clasare ab initio. Parchetul decide neurmărire penală. Dar dacă ne gândim la competențele concurente, apare posibilitatea ca parchetul național să desfășoare urmărirea penală dacă consideră că acest lucru este necesar. Alegerea jurisdicției, unde se face centralizarea, pentru că, prin definiție, suntem un domeniu transfrontalier. Jurisdicția aleasă este o jurisdicție națională și această instanță națională își are propriile competențe. Noi discutăm aici de aplicarea elementelor de drept al Uniunii Europene care decurg din această centralizare. Atunci, chestiunea de ordin prejudiciar este acolo și poate fi adresată instanței. E vorba de situații cunoscute în fiecare zi. cer scuz că am depășit puțin timpul alocat, însă trebuie să vă spun că când vorbim de un parchet, ne confruntăm cu acest risc. Vedeți că acest sistem prezintă două dificultăți se vorbește de la bun început de o opoziție între parchetul european și statele membre, o relație adversarială. Un parchet nu e stat, un parchet este justiția cu independența acesteia. Și, pe de altă parte, eh, și statutul avut în vedere pentru parchetul european ar putea servi ca model național în acest sens. discutăm de un sistem de relații și de analize diferențiate între parchete, parchete naționale pe de o parte, și există acolo un anumit membru, procurorul european delegat, care este parte a sistemului național de urmărire penală și care ar putea să vină în conflict cu propria autoritate. pe plan uman, lucrurile ar trebui să fie definite într-un mod viabil. Apoi, dacă ne gândim la o serie de, diferite, la o serie de aspecte ce țin de competența națională, trebuie să spunem că aici majoritatea considerentelor par fi de natură politică și nu-și găsesc locul aici. Problemele sunt, urma, prin urmare, de competență În caz de îndoială, se adresează o întrebare Curții de Justiție, care își face practic meseria. atunci, deci, ori păstrăm rolul intact, sau dacă nu, modificăm rolul și compoziția curții, creăm o cameră specială și în materie de interpretare a dreptului național, Curtea de Justiție refuză să facă acest lucru. Mă opresc aici însă doream să prezint sintetic aceste opinii ale mele. Sigur, o să creați parchetul european și, încă o dată, este o bună idee, o idee bună, dar, odată ce avem acest parchet, să lăsăm să trăiască. Uh, avremmo voluto avere molto più tempo per poterla ascoltare, ma Mulțumim, domnule Bot, am fi vrut să vă putem oferi mai mult timp la dispoziție, dar vă promitem că o să vă invităm și pe viitor eventual alături de ceilalți experți, dar timpul astăzi eh, nu, nu, nu, nu este foarte generos cu noi. O să mai fie alte întâlniri pe această temă și pe tema Curții Europene de Justiție. Acum dăm cuvântul doamnei Maria Jose Martinez, directoarea Serviciului Juridic al Parlamentului European. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. La începutul acestei proceduri legislative, în decembrie 2013, serviciul juridic a primit o cerere de aviz privind această propunere referitoare la parchetul european. Una dintre întrebările care mi-au fost adresate se referă la articolul 36 din propunerea de regulament. Mai precis, Comisia Libe a întrebat dacă articolul respectiv implica că Curtea de Justiție nu poate evalua dacă parchetul european ar fi respectat în activitatea sa legislația europeană și Carta Drepturilor Fundamentale și dacă acest lucru n-ar putea veni în contradicție cu articolul 263 sau articolul 267 privind uh, hotărârile preliminare. Răspunsul serviciului juridic a fost clar. dacă acțiunile parchetului european sunt considerate ca fi echivalentul unor decizii naționale, articolul respectiv împiedica acțiunile directe și procedurile de hotărâre preliminară în fața Curții de Justiție. Acest lucru, practic, eludează dispozițiile ce reglementează funcționarea curților Uniunii și încalcă dreptul la recurs în justiție din Carta Drepturilor Fundamentale. Prin urmare, articolul 36 din propunere ridica probleme serioase în materie de legalitate. Chiar dacă răspunsul nostru a fost clar, trebuie spus că parchetul european este o temă complexă, o entitate hibridă între sfera juridică europeană și cea națională. Niciodată nu e ușor să dai un răspuns într-o astfel de situație. Efectul articolul 36, alineatul 1, ar putea fi să devieze un caz către o instanță dintr-un stat membru. Într-un caz concret, și dacă ne gândim la recursul în justiție și la posibilitățile acestora, se fac în temeiul legislației naționale, prin ficțiunea juridică, conform căreia parchetul european e considerat o autoritate națională, instanțele din statele membre pot decide în chestiuni care vizează organismele Uniunii Europene. De fapt, alineatul 2 din același articol spune că dispozițiile de drept intern la care se face trimitere în regulament nu pot fi considerate ca dispoziții de drept european în sensul hotărârilor preliminare. Această dispoziție, alineatul 2, din articolul 36, în asociere cu textul de la alineatul 1, spune că actele procurorilor europeni nu pot fi examinate de Curtea Europeană de Justiție, nici în sensul unei hotărâri preliminare. În analiza noastră, noi am prezentat o serie de argumente plecând de la cartă și de la articole din tratate privind recursul în justiție. Articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale vorbește de o cale de atac în justiție în cazul în care drepturile și libertățile garantate de legislația europeană sunt încălcate. Acest drept fundamental se aplică tuturor organismelor europene în conformitate cu articolul 51 din Cartă. Și acesta tutelează interpretarea toate, tuturor dispozițiilor din tratat referitoare la controlul jurisdicțional. Recursul la justiție însă nu este un drept absolut și poate fi limitat atunci când, în conformitate cu articolul 52, se pot avea în vedere anumite limite în conformitate cu principiul proporționalității. Însă, domeniul de aplicare a acestui drept și în special lista de institute și organisme cărora li se aplică, are forță obligatorie în conformitate cu articolul 51 și nu face obiectul niciunei restricții. Organismele instituționale care se aplică aceste garanții nu pot fi modificate de legislator. Asta înseamnă că decizia dacă un organism este european sau nu, nu este de competența legislatorului. Pe de altă parte, tratatele au în vedere o serie de instrumente de ordin juridic care permit anumitor instituții să evalueze legalitatea actelor europene și acțiunilor unor organisme europene ca drept secundar european. Acest sistem trebuie să fie exhaustiv și include căi de atac împotriva validității unor anumite acte ale organismelor europene, omisiuni din partea lor sau despăgubiri pentru prejudicii cauzate de acte ilegale ale organismelor Uniunii. Aceste măsuri directe sunt complementate de procedura hotărârilor preliminare. Form curții, tratatul introduce un set complet de remedii de ordin juridic care să permită curții de justiție să examineze legalitatea măsurilor adoptate de instituțiile europene. Acest set, de remedii de ordin juridic, poate fi modificat doar prin modificarea tratatelor însă. Dreptul secundar nu poate eluda aceste remedii alocând altor instanțe competențe care țin strict de Curtea Europeană de Justiție, în conformitate cu tratatele. Acestea vizează nu doar acțiunile directe, ci și hotărârile preliminare privind interpretarea legislației primare și a legislației secundare europene. Curtea de Justiție trebuie să evalueze respectarea cadrului european al drepturilor fundamentale, inclusiv prin hotărâri preliminare. Întrebarea în cauză este dacă articolul 86 din Tratatul privind funcționarea, care este temeiul juridic pentru parchetul european, justifică excepții. Suntem convinși, Serviciul Juridic al Parlamentului e convins că principii ile jurisdicțiilor Uniunii se aplică și procurorilor europeni. Chiar și cu specificitățile din articolul 89 și rolul pe care instanțele naționale joacă în acele dispoziții. În al doilea aliniat articolului 86, se referă la jurisdicția curților naționale, însă face asta doar pentru funcția de uh, instrumentalizare în instanță, nu și investigații. Funcția de instrumentalizare în instanță apare odată ce procurorul european a colectat suficiente informații pentru a aduce o, o cauză în instanță și are legătură cu interacțiunea sa cu cursurile anterioare. Prin urmare, acest al doilea aliniat nu poate justifica o excepție la jurisdicții uh, conform normelor uh, din tratat. Al treilea aliniat din 86 care prevede o obligație de a include în regulamentul privind EPO norme aplicabile revizuirii judiciare a măsurilor procedurale luate de EPO nu spune nimic despre jurisdicție ca atare. Sau o excepție la, ori o excepție la uh, tratat ar fi necesitat o formulare mult mai clară cum ar fi, de exemplu, în articolul 276 din tratatul privind funcționarea, care exclude din jurisdicție poliția și alte servicii ale legii din statele membre, sau articolul 24 din tratatul UE, care exclude afacerile externe, securitatea și apărarea din jurisdicții. Tratatele nu menționează articolul 86 ca creând excepții în ceea ce privește jurisdicția instanțelor. Însă, cel de-al treilea aliniat al articolului 86 trebuie interpretat din perspectiva drepturilor fundamentale la un remediu judiciar eficient, ceea ce înseamnă că trebuie să introduc, să aibă o interpretare protectivă și nu restrictivă și trebuie un mij- să fie privit ca un mijloc pentru a Uh, eficientizare mediile existente. Concluzia noastră este că articolul 86 alineatul 3 nu poate fi interpretat ca referindu-se la Uniune ca atare, care reglementează aspectele care țin de Uniunea Europeană și în ceea ce privește misiunile parchetului european. Prin urmare, analiza noastră inițială este întemeiată. Dispozițiile de la articolul 36 a propunere dă naștere la îngrijorări grave cu privire la legalitate. În orice caz, aceste preocupări nu se aplică în ceea ce privește actele Procuraturii Europene care decurg sau sunt separabile de funcțiile sale uh, de procuratură curțile naționale nu au competențe dacă nu se prevede un, o revizuire judiciară la nivelul Uniunii de către tratate. Asta nu înseamnă că sunt singurele instanțe care ar trebui să aibă jurisdicție și astfel jurisdicție privind um, instanța în cazul respectiv. Aspectul esențial este să prezentăm jurisdicția așa cum este ea prezentată în tratat și să ne asigurăm că revizuirea judiciară și neajunsurile ei sunt acoperite, astfel încât jurisdicția pentru revizuirea judiciară să fie clar stabilită. Înainte să mă încheie intervenția, aș vrea să mă refer la poziția exprimată de președinția Consiliului în ultimul document de pe 22 decembrie anul trecut. În nota respectivă există un articol 36 modificat, al doilea aliniat a acestui articol 36, reintroduce posibilitatea hotărârilor preliminare și, după părerea noastră, este în concordanță cu analiza noastră. Pe de altă parte, avem îndoiel cu privire la primul aliniat. Acest prim aliniat, propus de președinție, încheie acum. Activitățile investigaționale nu pot fi excluse din acest aliniat și, în special, dacă modifică poziția juridică a persoanei în cauză și, în orice caz, alegerea jurisdicției competențe și instanței. Cred că excluderea parțială de la aliniatul 1, de la 36, ar trebui să fie demarcată mai clar pentru o analiză mai detaliată. Prin urmare, suntem deschiși către această idee. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Martinez. Niciodată nu e plăcut să vă întrerup, dar din păcate orele sunt înaintate. Doamna Teres Blanșe are acum cuvântul, directoarea Departamentului Justiției și Afaceri Interne a Consiliului UE. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu vorbesc în nume personal. Nu vorbesc nici în numele Serviciului Juridic, nici în numele Consiliului, pentru că lucrările pe acest dosar sunt în curs de derulare. Prin urmare, e ceva complicat care se întâmplă de peste 3 ani. Tratatul are două structuri hibride. O structură bine cunoscută, în alta reprezentantă pentru politică externă a vorbit despre asta, este un hibrid între, hibrid între două instituții, Comisia și Consiliul Afaceri Externe. Dar cel de-al doilea hibrid este cel de care vorbim astăzi și anume parchetul european, care e mult mai complicat pentru că este un hibrid între un organ european și un rol la nivelul instituțiilor naționale. Prin urmare, este un organ al comunității europene, așa cum ne spune avocatul general, împotriva infracțiunilor PIF în locul echivalentelor sale naționale. Problema cu care ne confruntăm în Consiliu și noi toți este controlul legalității actelor acestui parchet, acte care normal sunt controlate de curte, pentru că există articolul 267 privind chestiunile prejudiciale și acestea prevăd că instanța este competentă pentru actele organelor și organismelor UE, nu doar pentru instituții. Această uh, formulă, de altfel, a fost completată de tratatul de la Lisabona la data respectivă. Deci, întrebarea care se pune este în ce măsură articolul 86.3, care autorizează stabilirea de reguli de procedură, în ce măsură acest articol permite legiuitorilor să deroge de la regulile și competențele Curții de Justiție. După cum știți, propunerea Comisiei din 2013 a încercat să simplifice un pic această structură hibrid, poate în modul sugerat sau evocat de avocatul general în sensul că a limitat competențele curții doar pentru a interpreta și examina chestiunile prejudiciale în interpretarea regulamentului, așa cum se spune la consiliul 38, și de asemenea competențele curții pentru acțiunile parchetului, articolele 3 și 5 din articolul 69. Competențele curții sunt excluse în rest, adică pentru măsurile procedurale luate de parchet în baza aliniatului 1 de la 36 Articolul 36.1 asimilează parchetul unei autorități naționale pentru toate măsurile procedurale și astfel controlul legalității curții nu poate fi exercitat nici direct, nici indirect, printr-un recurs în anulare și prin uh, revizuirea judiciară, toate actele procedurale nu pot scapă controlului curții, atât înainte cât și după notificarea jurisdicției naționale, inclusiv actele bazate direct pe regulament. Asta este o consecință aliniatului 1, așa cum este el propus. Aliniatul 2 de la 36 stabilește o altă ficțiune juridică în sensul că stabilește că dispozițiile naționale făcute aplicabile de regulament nu sunt uh, considerate ca drept unional în scopul controlului judiciar. Considerentul 39 clarifică lucrurile, inclusiv când este vorba de implementarea directivei PIF, de exemplu, sau a directivei prind armonizarea procedurilor penale. Prin urmare, evident, în discuțiile în Consiliu, una dintre primele întrebări puse este care este amploarea acestei capacități de derogare a noului legislator de la articolul 86.3. Uh, Cum spunea colega mea Maria Jose, când comparăm formularea de la 86.3 cu alte dispoziții ale tratatului, vedem o diferență în modul de acțiune când este vorba de 74, 108 sau 348, aliniatul 2, de exemplu, vedem că aceste dispoziții folosesc expresia prin derogare. În ceea ce privește posibilitatea dată legiuitorului la 263 aliniatul 5 să prevadă posibilitatea unor condiții și modalități particulare în ceea ce privește recursul în anulare, acest articol nu autorizează legiuitorul uh, să aibă derogări în ceea ce privește acțiunea în anulare. Acestea sunt niște exemple. Trebuie să vedem dacă formula de la 86 permite să se excludă în totalitate controlul legalității directe sau indirecte asupra actelor de procedurale curții. Știm că în jurisprudența clasică a curții cu privire la faptul că Uniunea este o Uniune de drept, se spune că este un ansamblu complet de căi de recurs și de procedură pentru a asigura controlul instituțiilor. Curtea consideră că posibilele limitări ale accesului la recursul în anulare sunt compensate de accesul la calea prejudicială în validitate. Pe când aici, după cum am constatat din textul propus inițial de comisie, aceste căi erau excluse. Prin urmare, una dintre principalele măsuri luate de Consiliul în momentul respectiv a fost să elimine aliniatul 2 de la 36, dat fiind că excludea acest recurs și dispozițiile naționale nu mai puteau fi aplicabile pe baza regulamentului, adică dispoziții naționale care implementează dreptul Uniunii, directiva PIF sau alte directive, evident că nu aveam cum să excludem competența de interpretare și asta a fost reintrodusă în textul propus de Consiliu. Mai rămâne chestiunea controlului legalității actelor de procedură ale parchetului și acolo logica constat în a diferenția două etape. Pe de o parte a faza dinainte de notificarea jurisdicției și etapa a doua după. Și de asemenea să se examineze punctele, chestiunile din punct de vedere a căii directe, acțiune în anulare sau controlului direct. În ceea ce privește calea directă, și calea indirectă, cel puțin pentru actele de procedură, acestea nu puteau fi excluse și deci aliniatul 1 a fost modificat astfel încât să lase aplicarea articolului 267 din tratat pentru aceste acte. În ceea ce privește calea directă, competența în anulare, Există două momente care trebuie examinate, după notificare sau înainte. În ceea ce privește după, de către parchetul jurisdicției naționale, cum se spune în tratatul însuși, în măsura în care acesta exercită acțiuni publice în fața jurisdicției, este logic să fie asimilat unei autorități naționale și controlul jurisdicțional urmărește simpla interpretare a tratatului, cele spuse de altfel de domnul Bot cu ceva mai timp mai devreme. În ceea ce privește faza de dinaintea notificării jurisdicției, parchetul nu poate fi asimilat unei autorități naționale înainte de notificare. Criteriul logic în acest caz este să știm care este dreptul pe care îl aplică parchetul. Aplică esențial dreptul național sau dreptul um, regulamentul dreptul Uniunii. Dacă parchetul aplică dreptul național, Asimilarea la autoritate naționale este acceptabilă pentru tot ceea ce ține de măsurile de anchete comandate de parchet. Suntem acolo, deci, înaintea notificării. Măsuri exercitate de autoritățile naționale, conform sistemului național, este logica și controlul jurisdicțional să fie asumat de autoritățile naționale. Dacă însă parchetul aplică regulamentul competența directă pentru a controla legalitatea actelor parchetului, care este un organ al Uniunii, ar trebui să fie păstrată. Astfel, anumite acte de procedură pe care parchetul le adoptă direct prin aplicarea regulamentului, cum ar fi uh, actele prin care se declară competent, alegerea jurisdicției competente din punct de vedere teritorial, clasificarea care urmează prin aplicarea regulamentului și o posibilă tranzacție, care sigur că nu o să se mai numească tranzacție, ci altfel, după părerea noastră, recursul în anulare ar trebui să fie deschis în acest caz. Nu este vorba de multe cazuri, nu e ceva dramatic, dar e o realitate. În concluzie, în ceea ce privește discuțiile care au avut loc în Consiliu și contribuțiile privind analiza juridică, posibilitatea pentru jurisdicțiile naționale pentru afaceri, trimiteri, nu trebuie să fie limitate și nu vor fi, și anumite acte de procedură, înainte de notificarea jurisdicției, și bazate direct pe regulament, cum ar fi alegerea forului, de exemplu, ar trebui să facă obiectul unui recurs în anulare, prin intermediul unor proceduri în instanță, pentru că trebuie prevăzută o procedură de urgență, sigur, dar asta este posibil pe baza articolului 263. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Blanchette! Sperăm și noi că acest hibrid care a fost creat de instituțiile europene poate să capete o formă în timp, așa cum ne-a spus și avocatul general. Deci, da, să se creeze, dar apoi să fie și bine structurat ca să poată umbla pe propriile picioare. Și acum pentru încheierea acestor discuții, vreau să dau cuvântul lui domnului Patrone, coordonatorul pentru afaceri internaționale ale Curții Supreme de Casație din Italia, care a urmărit îndeaproape negocierile privind parchetul european sub președinția italiană. Vă rog. Multe grazie, președinte. Eu sunt ultimul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt ultimul după o dezbatere care a fost una extrem de bogată în uh, idei și sugestii și sper că îmi permiteți să am și o intervenție scurtă și în același timp rapidă peste câteva puncte care, după părerea mea, sunt rămân puncte controversate. Articolul 36 din proiectul comisiei are o poveste specială a sa, pentru că acest judicial review este descurs încă de la început uh, turile timpului când proiectul era în față de elaborare și încă de atunci s-a pus o problemă cheie și anume dacă în fața acestei lucruri care, conform tratatului, trebuia să fie primul organ de justiție penală în UE, și cu conotații unioniste și poate, dacă să spunem chiar federale, în acest moment avem un cod de procedură federal, sau cel puțin regulile minime, inclusiv cele care stabilesc competența judecătorilor pentru controlarea actelor. În 2010-2011 existau discuții care se îndreptau în această direcție și, sincer, ideea era să se facă un embrion al codului de procedură penală europeană, la care au participat doi profesori ai Universității de la Luxemburg, dar ideea a fost abandonată. Articolul 36 reflectă această chestiune încă de la început ce competență să alocăm judecătorului din Luxemburg sau judecătorilor din Luxemburg sau celor din Andalusia și țările Baltice, fiecărui judecător național conform propriilor sale competențe, ceea ce nu e puțin lucru. Pentru că în această dezbatere avem tendința întotdeauna, și aici trebuie să corectez pe președinția noastră, sunt procurator, adjunct la Curtea de Casație și eh, eu fac, sunt funcționar public de o viață. Însă cu toate acestea, eh, deși fac parte din Ministerul din procurator, din parchetul național, eh, înțeleg care sunt consecințele. Prin urmare, trebuie să creăm instituții care să fie cât mai eficiente posibile și să oferim un maxim de garanție acuzaților. Nu putem să uh, ne bazăm doar pe atingerea unui obiectiv. Justiția are scopul de a face un serviciu indispensabil unei comunități, dar asta nu pe cheltuielile uh, acuzaților. Unul dintre, una dintre problemele practice care mi-a atras atenția, mie și câtorva altor interpreți, este că uh, față de ceea ce a fost proiectat și întrevăzut ca o posibilitate de către unii, posibilitatea de a aloca o amplă competență unui judecător unional, Curtea de Justiție, Tribunal de Primă Instanție sau Curtea Generală, cum se numește acum, dar asta este o altă discuție. Să centrăm într-un fel controlul jurisdicțional este Problema este că trebuia să ne mergem să ne apărăm în Luxemburg, ceea ce nu e un lucru nici ușor, nici uh, ieftin și necesită alocarea de resurse la nivel european. Și asta este o ipoteză care a fost rapid abandonată. N-am văzut-o nicăieri scrisă, doar ușor menționată în anumite texte. S-a spus că ar fi preferabil, dar nu există un proiect de regulament în acest sens. Comisia s-a implicat în dezbatere și în propunerea sa din 2013 a făcut o operațiune inversă. Și anume, toate actele trebuiau considerate a fi acte naționale. Prin urmare, uh, subiect, uh, supuse controlului judecătorului național. Și, așa cum a spus și avocatul general cu câteva minute înainte, este vorba de un principiu care merită respect maxim, deși nu sunt în totalitate de acord cu el. S-a menționat întotdeauna posibilitatea aceasta pentru oricare judecător de a face o trimitere prejudiciară la Curtea de Justiție în cazul în care există dubii privind interpretarea regulamentului și a normelor generale în ceea ce privește competențele jurisdicționale. Aici ne confruntăm cu un element care complică lucrurile, zic eu. Pentru că în domeniul comercial și chiar în dreptul familiei și în dreptul succesoral există norme clar stabilite în ceea ce privește repartizarea jurisdicțiilor între judecători din diferite țări și de aceea riscul de interpretare Uh, de formă din perspectiva jurisprudenței care s-a format la nivelul Curții de la Luxemburg e destul de redusă și oricum, renunțarea la jurisdicție în domeniul civil și comercial, chiar dacă este o renunțare la un atribut de suveranitate, este cu toate acestea o renunțare limitată la un sector de suveranitate mai puțin sensibil, în care părțile pot să-și exercite deciziile autonome. În domeniul penal lucrurile se complică. E evident că putem să ne găsim în fața unor situații în care sau există un conflict pozitiv de jurisdicție, în care caz o cauză ajunge în fața două instanțe din state diferite, în momente diferite, sau avem conflict negativ, de evitat absolut, și anume, pe baza regulilor privind jurisdicția penală, neconsistente, care se găsesc în regulament, pentru că nu există un cadru general, nu avem un regulament general privind jurisdicția penală. Există niște aspecte importante, dar uh, se regăsesc în cadrul uneia dintre regulamente. Riscul este deci ca judecătorul. Să ne gândim la un exemplu practic. Să folosesc uh, colegii care stau alături de mine în acest grup. Dimensiunea transnațională, să spunem că include Italia, Franța, Spania, da, cam, cred că am inclus pe toată lumea. Riscul ca judecătorul italian să spună pe baza regulamentului eu nu sunt competent și în fața unei decizii a procurorului european hotărăște să transfere uh, dosarul unui alt judecător și acesta se poate declara ca nefiind competent. Există acest risc. Însă, în cazul, în uh, cazul persoanei în cauză, și de aceea spun că trebuie să lăsăm o marjă jurisdicției directe și nu doar pentru trimiterea prejudicială către Curtea Europeană, deci pentru persoana în cauză, faptul că este uh, în instanță. Dau exemplu un italian oarecare. În Italia, la Roma sau Milano sau la Madrid sau Barcelona sau la Paris sau la Lyon, nu este același lucru pentru că se folosesc limbi diferite. Trebuie să plătească doi avocați, fără îndoială, pentru că avea propriul avocat, care este consultant în țara sa, și încă unul în cealaltă țară. Dar se va regăsi apoi în fața unui sistem pe care nu-l cunoaște și un lucru foarte grav, să avem în vedere că directiva PIV e o directivă, nu un regulament, deci nu stabilește niște sancțiuni fixe, stabilește un cadru de uh, aprecierea națională între minim și maxim și ar putea să existe diferențe de tratament și în funcție de circunstanțele atenuante sau agravante, care ar putea să fie enorme, în sensul că, concret, s-ar putea varia între o pedeapsă de 4 ani și una de 6 luni. Putem da cifre, dar ideea era doar să redau o imagine cât mai clară. Prin urmare, după părerea mea, de ce nu funcționează această revizuire judiciară, prejudicială? Nu funcționează doar această procedură singură, pentru că este hotărâtă de judecătorul național când este convins că are o problemă de interpretare a regulamentului, dar persoana vizată trebuie să aibă mijlocul propriu pentru a contesta jurisdicția în fața căruia cazul său este prezentat. Pentru că dacă nu ne Eh, mișcăm într-un sistem unitar și dacă nu acționăm într-un sistem unitar nici după aprobarea regulamentului EPO, pentru că nu există o jurisdicție unică europeană penală, trebuie să permitem persoanei în cauză să spună, după părerea mea, această cauză nu trebuie fie dusă în instanța din Madrid, ci trebuie să rămână la Milano. <clears throat> Îmi dau seama că Asta poate da naștere la dificultăți. Însă, în dezbaterea de astăzi, și aici mă apropiu de final, domnul președinte, s-a menționat acest forum shopping. Alegerea selectivă a forului, dacă e făcută de un procurator, e ceva de neacceptat. Pentru că dacă tratamentul procesual este diferit din perspectiva admisibilității probelor, probelor a flexibilității instanței în evaluarea probelor, a duratei procedurilor și alte variabile care contează și încă într-o mare măsură într-un proces. Și asta este doar situația jurisdicției, dar apoi au fost menționate și acte care constau în aplicarea directă a regulamentului. Aici sunt de acord cu doamna Blanchet. Închei într-un minut în locul actelor procedurale. Singurele acte procedurale pot și mai ales trebuie să fie examinate de judecătorul național pentru că, pe baza regulamentului, eh, nu există o variație semnificativă între proiectul Comisiei și textul din emis de președinția luxemburgheză. Acest lucru va împiedica executarea și efectele finale, deci producerea efectului probei. Și deci, judecătorul național este cel mai îndreptățit să examineze posibila uh, decizie. Și aici, da, judecătorul național poate evalua în ce măsură Uh, respectivele lucruri sunt admisibile sau inadmisibile și dacă e nevoie sau nu să facă o trimitere jurisdicțională. Mulțumesc, domnule procuror, pentru această intervenție scurtă, de altfel, și acum, înainte să dau cuvântul colegilor și celor care doresc să intervină cu întrebări pentru oaspeții noștri, vreau să vă propun eu o serie de întrebări. Începând cu o întrebare pentru domnul uh, procurator, patrone, căruia îi cer să ne spună dacă, în cazul în care sistemul mix este cel care prevalează, adică instanțe naționale și instanțe europene. În acest caz, deci, credeți că se poate crea o confuzie, că se pot genera, să spunem, conflicte și că se ajunge apoi la uh, o ineficientă funcționare a EPO? Și încă o întrebare pentru avocatul general Bot. Aș vrea să vă întreb, pentru că vorbim de revizuirea judiciară, eh, care este tipul de revizuire care este cea mai adecvată din perspectiva discuțiilor de astăzi? Părerea dumneavoastră aș vrea să o aflu. Mulțumesc. Nu știu dacă există și alți colegi care vor să intervină. Domnul Vox, Axel, te rog. Vielen Dank. Ähm, ich konnte zwar leider nur nicht allen äh, Mulțumesc, din nefericire nu am putut uh, să ascult toate contribuțiile, dar sper că voi avea o întrebare uh, relevantă. În ceea ce privește drepturile fundamentale, în Germania avem un principiu care spune că toată lumea trebuie să aibă acces la un anumit tip de judecător. Dacă vom avea acest parchet european care uh, instanță va hotărâ, cum puteți să respectați, cum putem să respectăm acest principiu? Probabil este o nevoie de competență, o listă de competențe la nivel european. Și mai am o întrebare pentru colega mea, doamna Matera. Cum vor fi uh, controlate hotărârile acestui uh, procuror? Colegul, uh, domnul procuror din Italia, a spus că se va face acest lucru prin procedurile naționale, însă este vorba despre un organism european care nu poate să fie controlat decât în faza Curții de Justiție. Și nu știm dacă există această competență pe umerii curții pentru că aceasta să poată gestiona aceste chestiuni. Așadar, încă o dată vom avea niște chestiuni juridice complexe care vor fi tratate în mod, fragmentat, având în vedere că avem organisme naționale care hotărăsc cum funcționează lucrurile și apoi dacă există probleme de abuz um, din partea EPO, trebuie să mergem uh, la Curtea de Justiție. Acestea sunt chestiunile la care aș vrea să aud părerea dumneavoastră. Ma, dunque, io per i motivi... Domnule procuror, vă rog. Din motivele pe care vi le-am dat, aș dori să spun foarte clar care sunt uh, subiectele și nu sunt multe, subiectele uh, care intră în competența instanțelor europene și cele procedurale care vor intra în competențele instanțelor naționale. Dacă regulamentul se va adopta cu o delimitare clară a competențelor înscrisă în regulament, atunci eu nu văd uh, să existe vreun conflict între instanțe, în afară de conflictul care mai apare din când în când. Sistemul european este unul care are, anum, care are anumite înclinații înspre instabilitate. ca să răspund la întrebarea drept domnului Vos. Și noi avem acest tip de judecător prevăzut în Constituția noastră. Deci, cred că pentru EPO trebuie să se stabilească din capul locului ce țări trebuie să tranșeze în cazul respectiv și după aceea să se aplice regulile naționale. Am uh, un prieten care era procuror în Germania și am avut uh, această discuție și el mi-a spus că și noi avem uh, această discuție la nivel național între tribunalurile naționale, instanțele naționale și instanțele din landuri. Deci, uh, și nu apar așa de multe probleme decât în unul sau două cazuri extreme. Domnule avocat general, vă rog. Mulțumesc. Dacă bine am înțeles, întrebarea se referă la recunoașterea valabilității probelor obținute în alt stat. Atunci când este vorba despre atribuirea uh, cauzei uh, în care statuează EPO, uh, pe care o tratează EPO, îmi cer scuze. Ei bine, pe această temă, cred că textele care există în momentul de față legate de cooperare și acestea sunt reguli pe care le va prelua și regulamentul EPO. Și dacă adăugăm și jurisprudența curții în ceea ce privește principiul recunoașterii reciproce, atunci mi se pare că aceste reguli, în proporție de 90%, um, rezolvă problemele care pot apărea. Și dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci um, um pot apărea dificultăți de aplicare și atunci doar curtea poate să tranșeze. Ea are competența exclusivă pentru interpretarea acestor uh, date cu ajutorul mecanismului întrebării preliminare. Poate că nu am înțeles eu bine ce uh, schimbă noul regulament în sistemul actual. În același timp, trebuie să ne gândim și la criteriul competenței materiale și uh, parchetul va fi cel care va hotărâ că acest, uh, această cauză care este judecată acum în mai multe instanțe va fi judecată de acum înainte în aceea. Au fost făcute câteva uh, observații și doresc să le răspund. Dacă este vreo ordine în baza regulamentului în ceea ce privește criteriile de competență și dacă aceasta este bine adaptată. De exemplu, am putea să ne gândim că locul în care s-au produs cea mai mare parte dintre faptele uh, infracționale este cel care trebuie să fie luat în considerare atunci când uh, se stabilește uh, instanța. Mi se pare un criteriu obiectiv. Criteriul locului în care a fost uh, comis, când, în care a fost uh, adus prejudiciul cel mai important, este și el un criteriu obiectiv. În acest caz, cred că, având în vedere că vorbim despre infracțiuni PIF, Cred că uh, tribunalul din Bruxelles ar trebui să își mărească foarte mult efectivele dacă este să uh, luăm uh, în considerare numai și numai acest obiectiv și în acest criteriu. Deci, eu cred că trebuie să ne mai gândim. Criteriul naționalității făptașului. Dar asta ar putea să pună probleme în, în cauzele în care există mai mulți, uh, mai mulți făptași care vin din mai multe state. Apoi, ipoteza conform căreia uh, făptașul poate să fie resortisant al unui stat terț. Apoi, chestiunea domiciliului, criteriul domiciliului. Dar de ce domiciliului făptașului, dar de ce nu domiciliul victimei? Și pentru asta, din nou, mult succes tribunalului din Bruxelles. Deci văd că colegul din Italia mă înțelege. Deci, iată, cu siguranță trebuie să ne mai gândim la aceste criterii. Cred că trebuie să ne gândim la chestiunea globală a cooperării judiciare. Dar pe lângă asta, trebuie să recunoaștem că magistrații din uh, de judecătorii și procurorii de la nivel național nu au toți rea credință, nu se trezesc în fiecare dimineață gândindu-se câte drepturi fundamentale pot eu să încalc astăzi. Hai să vedem. E clar că ei sunt participanți pe deplin în acțiunea judiciară la nivel național, acțiune solidară cu cea din alte țări. Aceasta ține de statul de drept, deci cred că respectarea statului de drept îi motivează cel mai mult fie că este vorba despre stadiul de funcționare a controlului intern, pentru că dacă um, uh, un procuror deleagă un caz al său unei alte instanțe sau unui alt procuror, atunci oricum va rămâne în sistem și va ieși prin altă parte. Așadar, eu cred că, încă o dată, acesta este sistemul pe care îl impune tratatul. Ă, instanțele naționale au propriile lor garanții. Deci, dacă un lucru se întâmplă într-un anumit stat membru, păi uite, face parte din Uniune, deci ă, principiile statului de drept sunt valabile în toată Uniunea. Deci trebuie să fii solidar cu acțiunea judiciară din, uh, din altă țară, decât dacă nu poți, într-un caz extrem. Nu știu dacă mi-a scăpat ceva. În încheiere, aș dori să spun ceva legat de ideea de a uh, supune uh, etapa precontencioasă la un control separat. Eu cred De fapt, vreau să întreb când se face acest control. Din momentul în care se ia decizia de a continua urmărirea penală? Păi atunci această decizie trebuie să fie publicată pentru ca persoana vizată să poată să conteste această decizie. Dacă nu se ia uh, hotărâre de urmărire penală, atunci uh, se oprește totul. Avem exemplul Olaf, de exemplu, care poate să facă un denunț la uh, parchetul european, spunând, uite, avem aici un infractor, un sistem, o organizație, nu ne este foarte clar, uh, anchetați. Pot să facă o reuniune în colegiul procurorilor și să hotărască, da, uite că această societate comercială a comis fraudă cu TVA la nivel intracomunitar, fraudă cu consecințe mari, deci haideți să începem ancheta. Chiar trebuie să fie anunțați uh, subiectii în cazul acesta? Eu uh, nu văd cum s-ar întâmpla acest lucru, să spună EPO uh, urmăritului respectiv. Vedeți că am notificat cazul dumneavoastră unei uh, uh, autorități din uh, statul uh, al cărui cetățean sunteți. Uh, în aceste condiții nu se va mai produce niciun fel de anchetă și uh, dezbaterea bine rămâne deschisă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mulțumim oaspeților care au intervenat și vă invit să ne alăturăm colegului Actel Fos, să ni se alăture sau vrei să intervii de acolo? Cum vrei, da? Ai un loc și aici dacă vrei să ni te alături. Până când doamna comisar Iurova pentru afaceri, justiție și egalitate gen sosești? Te rog, Axel. Dank, Barbara. Mulțumesc foarte mult, Barbara. Din partea a doua a acestei audieri, am învățat că depinde foarte mult de direcția pe care o va lua directiva PIF și de cooperarea între diverse organisme și instituții. Este nevoie aici de reguli foarte clare pe care trebuie să le regândim pentru a ne asigura că totul este structurat foarte eficient. Nu dorim ca această structură să cauzeze probleme, deci avem nevoie de reguli astfel încât să avem o eficiență sporită. Pe lângă asta, orice instituție care are propriile sale însărcinări trebuie să beneficieze de o anumită flexibilitate. Apoi se mai pune și problema distribuției uh, sarcinilor și competențelor atunci când vine vorba despre regulamentul PIF și regulamentele celorlalte uh, agenții, OLAF, Eurojust uh, și așa mai departe. Deci este nevoie de clarificări. Nu dorim să existe contradicții în sistem, pentru că asta ar uh, cauza dificultăți în munca acestor organisme. Când vine vorba despre OLAF, ai bine, trebuie să ne gândim foarte bine ce urmează să facem și Olaf trebuie să-și facă uh, un proces de revizuire internă, nu doar în ceea ce privește competențele sale. Uh, trebuie să spun că Olaf poate să reprezinte o sursă de expertiză și de informații pentru EPO, dar în ceea ce privește organizarea sa, EPO poate să se alimenteze mai bine, poate să funcționeze mai bine pe baza ceea ce s-a făcut deja la Eurojust. Trebuie să ne gândim cum um, legăturile între aceste structuri organizaționale pot să încurajeze eficacitatea pe mai departe. Ar putea, am putea să adoptăm un fel de mecanism de coordonare între ele. Acestea sunt punctele pe care doream să mă concentrez și cred că acesta este modul în care trebuie să acționăm mai departe. Mulțumesc colegului Fost. Spunem acum bun venit, domnule comisar Iurova, comisara pentru justiție și egalitate de gen. Vă mulțumim că v-ați alăturat nouă. Ne apropiem de finele acestui panel, dar intervenția dumneavoastră este extrem de importantă pentru noi. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați uh, membri ai Parlamentului European. Îmi cer scuze pentru întârziere. Tocmai am venit de la Lisabona și am avut o întârziere la zbor din cauza manifestării din Bruxelles. Deci, și am întârziat și din cauza traficului din Bruxelles ambuteiajului. Vă mulțumesc că m-ați invitat la această audiere. Uh, momentul este foarte oportun pentru că acum uh, suntem în ultimele etape ale negocierilor în ceea ce privește EPO. Asta înseamnă că Parlamentului îi se va cere foarte curând să își dea avizul și am avut zilele acestea o întâlnire cu colegii din Portugalia am avut o uh, vizită care tocmai pe asta s-a concentrat, pe EPO. Am făcut uh, progrese mari în Consiliu, statele membre uh, și-au sprijinit uh, acordul de principiu pentru continuarea discuțiilor și se pare că se va ajunge la o abordare generală anul acesta. Contez pe președinția slovacă și sper că vor fi un partener puternic în uh, negocierile noastre. Am avut uh, o discuție cu noul ministru al justiției din, din, uh, din guvernul slovac și spune că el este pregătit uh, să preia acest dosar și trebuie să-i laud și pe colegii din țările de jos care au făcut progrese foarte importante. Obiectivul meu în aceste negocieri dificile și complexe a fost întotdeauna să uh, avem un uh, EPO independent și eficient. Parchetul european trebuie să asigure o protecție mai bună a intereselor financiare, financiare în toată Uniunea. Trebuie să aducă plus valoare pentru practicienii din domeniu, pentru contribuabili și pentru noi toți. În discuțiile mele cu miniștrii și cu procurorii generali și cu experții, întotdeauna subliniez următoarele. EPO nu va înlocui procurorii de la nivel național, nu va înlocui uh, parchetele de la nivel național. Va fi pur și simplu un strat suplimentar cu competențele uh, pe care nu le pot acoperi statele membre. Pentru că știm foarte bine că infracțiunile au o natură transfrontalieră de multe ori. Pentru a atinge acest obiectiv despre care vă vorbeam, mai este nevoie de multă muncă anul acesta. În primul rând, competențele pe EPO trebuie să fie fără echivoc, trebuie să fie uh, foarte clar definite. În ceea ce privește competențele accesorii, acestea trebuie să fie um, echilibrate. Trebuie să evităm un regim complex care prezintă riscul unor uh, anchete paralele ineficiente și prelungite prea mult. La sfârșitul lunii iunie vom avea o reuniune cu experții din mai multe state membre. Noi spunem că este un reality check, o trezire la realitate. Vom vedea care este structura, care este modelul în formulare actuală. Vom vedea care sunt cerințele de personal și de resurse financiare și vom uh, lua un, un, un anumit caz și îl vom trece așa virtual prin toate etapele pentru a vedea cum funcționează modelul EPA așa cum îl propunem noi. Am propus organizarea acestui exercițiu într-o închisoare din Europa ca să ne dăm seama uh, că trebuie să ținem cont de faptul că e vorba de oameni aici, oamenii vor fi acuzați de infracțiuni și trebuie să înțelegem foarte bine că procedura nu trebuie să fie foarte complicată sau nu trebuie să se prelungească, pentru că e în interesul nostru ca uh, EPOS să uh, acționeze cu celeritate. În al doilea rând, și știu asta și din discuțiile cu doamna Matera și cu unii dintre dumneavoastră, Vreau să vă confirm astăzi că, într-adevăr, avem toată convingerea că TVA-ul trebuie să fie inclus în domeniul de aplicare al directivei PIF și, prin urmare, și în sfera de competență a, procur- a parchetului european. Avem o serie clară de argumente confirmate de Curtea Europeană de Justiție și trebuie să le dăm curs. În al treilea rând, încă o dată trebuie să examinăm detaliile structurii. Ne preocupă efectele pe care aceasta, această așa zisă corelare națională între procurorul european și procurorul delegat european care se ocupă de caz uh, o avea asupra funcționării eficiente a oficiului, a parchetului european. Dacă principiul acestei legături naționale rămâne, trebuie să existe măcar posibilitatea de a realoga cazele atunci când acest lucru este necesar pentru buna funcționare a parchetului sprijin crearea de camere permanente, însă mă îngrijorează faptul că competența acestora putea fi redusă de introducerea posibilității de a delega atribuțiile lor decizionale către procurori europeni pentru cazuri care implică sub 100.000 de euro. O astfel de delegare de competențe pune sub semnul întrebării plus valoare reprezentată de aceste camere permanente. Prin urmare, ar trebui să fie limitată la cazurile minore pentru a permite ca la nivel central să se desfășoare activitățile de monitorizare, de supraveghere propriu-zise. În al patrulea rând, garanțiile procedurale pentru suspecți și pentru uh, acuzați trebuie să fie întărite. Dreptul la asistență juridică, dreptul de a prezenta dovezi și dreptul de a cere parchetului să adune dovezi în forma propusă inițial de comisie trebuie să fie reintroduse în textul regulamentului dacă ne gândim la natura specifică și la competențele parchetului european. Acest regim al garanțiilor procedurale trebuie să ofere uh, elemente suplimentare care să compenseze atribuțiile europene ale parchetului. Drepturile suspecților sau ale acuzaților în temeiul dreptului național, chiar dacă acesta este armonizat, nu sunt suficiente în acest context. În al cincilea rând, văd o corelație clară între plus valoarea acestui parchet european și competența de a se ocupa și de cazuri de fraudă cu TVA. Contextul clar aici este, contextul legal aici este clar, mai ales după decizia Tarico. Acum avem nevoie să demonstrăm voința politică care să arate că cel puțin în cazurile transfrontaliere, când e vorba de fraudă TVA, ă, acestea sunt luate în considerare. Am vorbit și cu o serie de miniștri de finanțe în acest sens, pentru că dânsii trebuie să înțeleagă foarte bine ce pregătim aici. Mulți miniștri de finanțe din statele membre sunt convinși că acesta este practic dosarul în care intră și chestiunile fiscale. Și eu vin și le spun, nu, nu e un dosar de, de fiscalitate, e un dosar care ține de drept penal. Trebuie înțeleasă această componentă. Am discutat cu ministrul, am discutat cu procurorul general, domeniul de aplicare și caracterul fraudelor cu TVA care ar trebui să fie investigate de parchetul european și poziția mea în acest sens este clară. Trebuie să fie doar fraudele transfrontaliere, de amploare, cazuri în care competențele naționale nu sunt suficiente pentru o urmărire penală eficientă, pentru că e vorba de ceva care îl depășește competențele și capacitățile la nivel național. este foarte clar pentru mine, după aceste discuții cu ministrii, este că pentru astfel de cazuri se creează echipe mixte de investigație. Aceasta este metoda actuală când e vorba de infracțiuni transfrontaliere cu TVA. Și ei au fost de acord cu mine atunci când am spus că aceste echipe mixte sunt practic improvizate, sunt create ad hoc pentru fiecare caz în parte. Însă, dacă avem parchetul european, o să avem o echipă europeană solidă, capabilă să investigheze aceste fraude, aceste infracțiuni și această echipă va avea și o anumită memorie instituțională și o anumită continuitate. Și de aici vine tăria parchetului european și cred cu tărie că lucrurile vor merge mai bine în acest context și probabil uh, costurile vor fi mai mici, eficiența va spori. Domnilor și domnilor, Aș dori să fac un apel la sprijinul tuturor partidelor prezentate în Parlament pe aceste puncte prezentate de mine. E un dosar complex și avem nevoie de sprijin din tot spectrul politic și, de asemenea, e nevoie de sprijin din partea altor sectoare, cum ar fi justiția sau finanțele. Sper sincer că putem să mergem înainte și cu regulamentul Eurojust pentru a-l aduce la zi și a îmbunătăți activitatea e timpul ca lucrurile să demareze la Eurojust. Negocierile pe dosarul parchetului european au ajuns în etapa în care relațiile dintre Eurojust și viitorul parchet european uh, par să fie mai clare în prezent și ar trebui să încercăm să ajungem la un acord pe marginea acestui regulament până la finele anului în curs. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie la comisie. Mulțumim, domnule comisar, pentru intervenția aceasta atât de utilă și pentru colaborarea pe care reușim să o avem întotdeauna pe acest subiect și pe altele. Am ajuns la finele acestei audieri. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru participare alături de colegul Axel Vox. Vox pro- ne propunem, ne facem singură provocare pe care dorim să o câștigăm în domeniul cooperării judiciare în domeniul penal și anume să avem un birou al procurorului european puternic, eficace, eficient și o reformă eurojust cu un eurojust care poate deveni mai puternic printr-un temei juridic eh, bun și resurse mai consistente provocările cu care ne confruntăm, încercăm să le depășim și să ne propunem noi obiective. Deci, ne vom întâlni în următoarele luni pentru a discuta despre toate aceste lucruri. Mulțumesc tuturor vorbitorilor care au participat la aceste discuții pentru sugestii, pentru informații care vor fi extrem de utile. Mulțumesc și o seară bună tuturor!